Good morning everybody. I think we are just about ready. Bună dimineața tuturor. Cred că suntem gata de începere. Mă bucur foarte mult că pot să deschid de cea de-a treia dezbatere, cea de astăzi, și reuniunea noastră comună. Dați-mi voie să mă prezint, mă numesc Gesine Meissner și sunt deputat german în Parlamentul European. De asemenea, sunt membru în Comisia pentru Muncă și Ocupare și pentru Egalitate de Gen. De aceea, în aceste multiple calități voi conduce această dezbatere. Tema noastră de astăzi se intitulează Aspecte sociale și de egalitate de ocupări și tendințe demografice. O să vă rog să vă ocupați locurile, poate cunoașteți uh, regulile, dar o să le mai spun încă o dată. Toată această reuniune este interpretată în 21 de limbi. Malteza nu cred că e asigurată astăzi, dar cred că nici nu e nevoie. Deci, uh, aproape toată lumea poate să își aleagă limba sa. Doresc să urez bun venit raportorului nostru, domnului Vyacheslav Augustin, sper că v-am pronunțat corect numele. E bine, domnia sa va face o prezentare scurtă, timp de 5 minute. Înainte de a-i da cuvântul, am să le explic regulile. Dumneavoastră aveți mese un uh, formular uh, pe care vă puteți înscrie pentru a lua cuvântul. Deci dacă știți de pe acum că doriți să luați cuvântul în timpul dezbaterii, să vă rugăm să vă înscrieți numele pe acel uh, formular și să-l transmiteți secretariatului. După care noi vom stabili o listă cu intervenienții. Deci vă puteți pregăti de pe acum și când doriți puteți lua cuvântul. Cam aceasta a fost introducerea mea și acum Dați-mi voie să îl invit la cuvânt pe raportorul nostru, domnul Miecislav Augustin, pentru o scurtă prezentare. Vă rog. Pani Przewodnicząca, Pani Marszałek, Panie Marszałek. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, zatrudnienia i równości szans w kontekście zmian demograficznych. Doamnelor și domnilor, va trebui să orientez discuția noastră de astăzi, care se referă la aspectele sociale și de egalitate ce țin de ocupare și de tendințele demografice în Europa noastră de astăzi. Mai întâi, cred că ar trebui să reflectăm la definiția solidarității dintre generații. Astăzi, nu cred că mai putem vorbi despre măsuri sau acțiuni care merg într-un singur sens. Nu doar uh, tineretul trebuie să se arate solidar cu persoanele vârstnice, ci și invers, vârstnicii trebuie să dea dovadă de solidaritate față de tineri. Situația oamenilor care au 30 uh, sau 40 de ani uh, este destul de dificilă. Uneori această situație, această generație este desemnată generația X. E bine, noi în politica noastră de ocupare a forței de muncă trebuie să fim atenți la nevoile acestei generații care trebuie să se realizeze, să câștige bani, dar și să pună bani deoparte pentru pensiile părinților, bunicilor lor, dar și pentru pensiile proprii această generație nu uh, are prea mulți copii și foarte curând nu vor exista suficienți oameni care să lucreze la, uh, pe piață ca să contribuie la fondul de pensii. Știm că îmbătrânirea populației nu ar trebui să fie o rușine pentru Europa, din contra, ar trebui să fie o sursă de mândrie pentru noi deoarece aceasta este o dovadă care ne demonstrează că politica noastră socială reprezintă un succes. Trebuie să putem ameliora situația demografică de pe continentul nostru și astfel trebuie să încercăm să ajutăm cuplurile să aibă mai mulți copii. sporirea demografică este singura cale rezonabilă pe care o putem lua. Știm că anumite țări nu au deloc o creștere slabă. Ieri s-a vorbit, nu așa, despre Marea Britanie și atunci se spunea că, din contra, numărul de locuitori crește chiar prea mult. Ce-i de făcut? Cum putem să ne inspirăm din toate aceste experiențe diferite ale Marii Britanii, ale Franței, Suediei și a altor țări? Cum putem să tragem învățăminte și să folosim rezultatele studiilor desfășurate? Studiile ne arată că cei care decid să aibă copii sunt uh, de obicei persoane care trăiesc în uh, țări unde există o atenție deosebită pentru egalitate între genuri pe piața muncii, unde și tatăl și mama sunt responsabili pentru copii și unde viața de familie și cea profesională se pot reconcilia. Guvernul trebuie să susțină familiile și persoanele care se ocupă de copii. Desigur, politicile care țin cont de familie sunt scumpe, sunt costisitoare, așa că se pune următoarea întrebare. Politica europeană ar trebui ea oare să susțină și mai mult eforturile la nivel local și regional? Adesea nu facem acest lucru din cauza că nu avem mijloace Discuțiile din primul panel ne-au uh, arătat că cea mai bună acțiune pe care o putem uh, întreprinde față de uh, scăderea demografică este lungirea timpului de lucru. Însă această măsură, această acțiune nu poate reuși dacă nu o însoțim cu o politică de ocupare adecvată pentru aceste persoane. Să nu uităm că această politică nu se poate limita doar la piața muncii, ci trebuie să fie una orizontală. Ne trebuie o politică globală și aici mă gândesc și la dezvoltarea regională și la protecția socială și la sănătate și așa mai departe. Astăzi, piața muncii este foarte diferită de cea de acum 10 sau 15 ani. Piața muncii se schimbă destul de mult pentru că este una dinamică. Chiar și în societățile foarte tineri constatăm că există tot mai puțin tineri pe piața muncii și din ce în ce mai multe oameni în vârstă care doresc să lucreze. De asemenea, profesiile se schimbă caracterul muncii se modifică, apar noi tehnologii, apare fenomenul informatizării. Toate acestea constituie o provocare mare pentru persoanele în vârstă. Poate este evident, dar trebuie repetat că dacă nu avem programe adecvate pentru ceea ce se numește cea de-a treia generație, nu vom putea să menținem ocuparea acestor persoane. Flexicuritatea este o metodă care și-a demonstrat avantajele, deoarece permite ocuparea tinerilor cât și a vârstnicilor. Este o metodă de lucru bună, mai ales dacă avem în vedere femeile care se apropie de vârsta pensionării mai ales atunci când ele se ocupă și de părinților, de persoane în vârstă. O fac uh, mult mai des decât soții, decât bărbații. Astăzi ne confruntăm cu o criză și criza are multe consecințe în ce privește politica ocupării. Vedem că um, rata șomajului crește, mai ales în rândul persoanelor în vârstă și în rândul femeilor. Din păcate, ne-am îndepărtat de scopul pe care ni l-am fixat în strategia UE 2020. Din acest motiv, trebuie să ne concentrăm și mai mult pe persoanele în vârstă și mai ales pe femei. Aceste categorii de persoane nu trebuie să depindă doar de uh, ajutoarele sociale. Noi nu putem face economii în detrimentul politicii pentru promovarea ocupării. Dar mai există și o altă barieră pe care trebuie să o depășim. Trebuie să îi avem în vedere și pe cei care oferă locuri de muncă. În Polonia, nu de mult, s-a finalizat un concurs care pune accentul pe profitul care poate fi obținut uh, datorită lucrătorilor în vârstă. Adesea e dificil să convingi marile corporații că trebuie să acorde atenție și persoanelor în vârstă, locurilor de muncă pe care le ocupă acestea. Polonia și Italia au avut uh, experiențe numeroase în ce privește șomerii și uh, activitatea acestora. Vedem că mulți dintre șomeri sunt persoane în vârstă și femei. Cred că am reușit să adunăm experiențe valoroase în ce privește ocupabilitatea acestor persoane. S-au creat cluburi sau centre de integrare profesionale și cooperative. Poate că ar fi bine ca la nivel european să încercăm să mizăm și pe dezvoltarea acestui sector al politicii sociale. În Polonia, persoanele în vârstă care își caută un loc de muncă au la dispoziție un uh, program uh, accesibil persoanelor care au peste 50 de ani. Și uh, acest program a adus rezultate bune, a fost lansat, a funcționat bine. Din păcate, însă, criza cu care ne confruntăm a mai diminuat din succesele pe care le-am fi putut înregistra. Uniunea Europeană are două instrumente principale pentru a veni în ajutor țărilor și regiunilor. Mai întâi, un instrument financiar, anume Fondul Social European. Am auzit că s-a vorbit aici despre tot felul de proiecte care au scopul de a limita cheltuielile pentru politicile sociale. Eu mă tem că acest lucru să nu fie valabil și pentru Fondul Social European. Sunt uh, convins că noi nu putem accepta aceste limitări. Doamnelor și domnilor, dacă astăzi noi nu facem demersurile necesare pentru a face față provocărilor demografice, vom plăti prețul pentru această neglijență în viitor. Costurile vor fi mult mai mari în viitor decât astăzi. Ceea ce nu înseamnă că Comisia Europeană nu ar trebui să încerce să găsească o eficacitate și o rentabilitate cât mai mari pentru aceste investiții. Și un al doilea instrument pe care vreau să-l menționez este acea metodă deschisă de coordonare. Unii spun că aceasta este o simplă metodă de statistică la nivel european. Sigur, o fi o glumă. Eu cred că această metodă însă trebuie consolidată, deoarece există mulți oameni care vor să uh, înfăptuiască niște obiective concrete în cadrul politicii sociale. Nevoile persoanelor în vârstă sunt diferite, sunt diferențiate. Această generație cuprinde mai multe categorii de vârstă, de la 50 de ani până la 80 de ani. Chiar 90 de ani. Deci ne confruntăm cu ceea ce se numește o îmbătrânire dublă. Este greu și este costisitor să creezi un sistem prin care să susții persoanele în vârstă, dar eu cred că dacă susținem familiile, acestea pot să vină în ajutorul persoanelor în vârstă. Însă acest lucru nu este suficient. Trebuie să ne aducem sprijinul către statele membre pentru ca ele să-și poată reforma sistemul de securitate socială pe termen lung. Există o nevoie tot mai mare de ajutoare de stat și de încadrare a persoanelor vârstnice de către autoritățile statului. S-a mai spus, dar vreau să subliniez încă o dată că e important să nu ne limităm doar la așa numitele proiecte soft. Trebuie să creăm adevărate structuri sociale. Avem nevoie de o piață bine organizată, de servicii pe termen lung și aceasta va crea o piață de servicii, ceea ce va permite emergența unui nou sector economic. Astăzi, în sectorul serviciilor economice, în multe țări, precum și în Polonia, e bine, în acest sector pot uh, fi create majoritatea noilor întreprinderi. Dacă vrem să finanțăm acel sistem de îngrijiri pe termen lung, ar trebui să mizăm uh, cu adevărat pe dezvoltarea acestei piețe. Deoarece aceasta este piața care poate da naștere la un număr mare de locuri de muncă, nu doar în Polonia, ci peste tot în Uniunea Europeană. Este vorba de locuri de muncă, de posturi foarte căutate, care pot fi preluate de femei sau de persoane ce se apropie de vârsta pensionării. Să nu uităm că un sistem uh, bine construit de acest gen ar putea să diminueze cheltuielile din sistemul sanitar. Persoanele în vârstă au uh, multe de oferit și au un mare potențial Așa că noi trebuie, cumva, într-un mod inteligent, să încercăm să profităm de pe urma acestei energii pe care o deține această generație. Deci există o posibilitate prin care putem să oferim creștere prin aceste persoane. Anul uh, viitor este un an dedicat activității persoanelor vârstnice în Europa și va fi un an de răscruce. Noi în Polonia vrem să punem accent pe educație. Ne vom asocia în parteneriat cu uh, universitățile de vârsta a treia. Este vorba de niște organizații neguvernamentale care s-au format mai întâi în Franța și care au un mare succes și în Polonia. Astăzi avem uh, aproximativ 300 de astfel de organizații. Avem cooperări cu numeroase universități și ele încearcă să sporească avantajele intelectuale ale persoanelor vârstnice. De asemenea, desfășoară acțiuni culturale, turistice și au un rol de integrare, deoarece creează legături intergeneraționale și combat singurătatea de care suferim în societățile noastre. Iată de ce nu un impuls ce ne-ar putea ajuta în politicile noastre. Iată o modalitate de integrare a persoanelor vârstnice. În toate țările europene constatăm că nivelul de participare al vârstnicilor la deciziile care îi privesc este mult prea scăzut. Așadar, cred că ar trebui să analizăm experiențele diferitelor țări europene, țări în care persoanele vârstnice pot participa la procesul decizional și astfel să învățăm câte ceva. Eu vă încurajez să purtați o discuție cu privire la toate aceste aspecte menționate, dar și la altele, de ce nu? Câte vreme ele țin de dezvoltarea demografică. Mulțumesc foarte mult! Ja, Mr. Augustin, dziękuję. Vă mulțumim, domnule Augustin, pentru prezentarea făcută. Aceasta a venit uh, la țanc înainte de discuția noastră, care va dura o oră și 15 minute. Trebuie să vă spun că avem o regulă. Dacă avem suficiente persoane înscrise, vor lua cuvântul de fiecare dată câte doi deputați naționali urmați de doi eurodeputați. Aveți cu toții un cartonaș albastru și dacă vreți să adresați o întrebare care durează 30 de secunde, puteți să o faceți intervenind cu acest cartonaș albastru. Singura condiție este să adresați întrebarea după ce persoana care vreți să îi opuneți a intervenit. Domnul Herman de Cro din uh, Camera Reprezentanților uh, din Belgia va lua cuvântul. Si vous êtes bienvenu, bien sûr, à Bruxelles. Bună ziua, bine ați venit la Bruxelles. Sunt uh, politician de 44 de ani. Sunt parlamentar de 44 de ani. Am fost ministru al educației naționale, am fost și ministru al pensiilor. Și trebuie să vă spun că îmi pun foarte multe întrebări legate de prezentarea excelentă a domnului Augustin. Avem nevoie de femei la locul de muncă, de tineri și de persoane în vârstă care lucrează mai mult. Admirăm mult femeile care lucrează, deoarece au două profesii, cea de mamă, de soție, de bunică, pe de-o parte, și profesia lor. Infrastructurile de creșă, de creșe, de structuri de primire a copiilor sunt astfel fundamentale dacă vrem să menținem femeile în câmpul muncii. În ceea ce privește pe tineri, Problema este destul de complexă. Avem mulți tineri aici care provin din țări îndepărtate și mi-am dat seama cât de importantă este pregătirea acestor tineri. Chiar dacă aceștia au devenit belgeni sau naționalizat belgeni, deci mi-am dat seama cât de dificilă este pregătirea lor, deoarece școlile nu sunt deloc pregătite să formeze acești tineri și șomajul în rândul tinerilor, acestea, aceștia imigrați de generația 1 și generația 2 este foarte ridicat, deoarece în școli nu s-a găsit o formă de pregătire structurată. În ceea ce îi privește pe vârstnici, Noul uh, guvern belgian dorește și el ca cetățenii să lucreze cât mai mult pentru a reduce astfel costurile la securitatea socială. 75% din cheltuielile noastre de mm, asigurări sociale sunt uh, uh, cheltuiți în ultimul an de viață. Însă, pentru a putea lucra mai mult, e nevoie de niște locuri de muncă. Și locurile de muncă nu sunt greu de obținut. O persoană care a lucrat mulți ani, care are o experiență mare, e mai costisitoare pentru întreprindere. Și în această perioadă de criză, mulți se debarasează de cei vârstnici pentru a găsi tineri în locul lor. Scuzați-mă că vă întrerup, însă am, menționat, am uitat să menționez ceva. Aveți trei minute pentru întrebare. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră este foarte interesant, însă ar fi bine să formulați întrebarea. Puteți uh, să mă forțați uh, doar dacă dați drumul la cronometru. Eu mă uitam cu imire că nu trece deloc timpul cât vorbesc Deci în ceea ce privește pe tineri și educația lor, ce, tinerii care provin din străinătate – deci ce să facem pentru a ieftini, să zic așa, lucrătorii mai în vârstă când ajung la 60-65 de ani? Ce trebuie să facem pentru ca ei să nu coste mult mai mult decât un lucrător de 35 de ani? Deci asta trebuie să vedem, ce putem face și de asemenea situația femeilor care au două profesii. Și acum voi vorbi și în limba neerlandeză. Trebuie să știm că există o serie de influențe. Un sfert de alegători are o vârstă de peste 60 de ani și dacă în democrație regula cifrelor se impune, deci un sfert de alegători are peste 60 de ani, asta înseamnă că ponderea celor mai în vârstă e mai mare. Cred că ar trebui să ne asigurăm uh, că aceste persoane sunt implicate în uh, proiectele noastre. De exemplu, în ceea ce pro- privește proiectele pentru, dezvolt- pentru țările în curs de dezvoltare, există proiecte pentru a menține în câmpul muncii pe cei care doresc să ce- lucreze, cei care au peste 60 de ani să nu uităm că trebuie să facem toate acestea. Domnule De Cro, vă mulțumesc. Cronometrul nu funcționează. Deci n-a funcționat. Domnul Augustin acum va răspunde la întrebări. Na pewno nie mamy jednej ogólnoeuropejskiej. Mulțumesc. Bineînțeles că nu avem o soluție unică europeană, deci cum să pregătim sistemele de învățământ, atât pentru pregătirea imigranților, cât și pentru a celor în vârstă. Jeden z celów otwartej metody E clar că acesta ar trebui să fie unul din obiectivele metodei deschise de coordonare. Trebuie să încercăm să găsim soluțiile cele mai bune. pentru ca țările noastre să aibă de câștigat. Când vorbim despre sprijinirea, sprijinul dat pentru a putea contracta persoanele mai în vârstă, care sunt mai costisitoare pe piața muncii, nu sunt uh, 100% de acord cu ce s-a spus. Trebuie să vedem un lucru. E mult mai costisitor să dobândești toate aptitudinile de care ai nevoie pentru postul tău de, lu- de, de muncă. Trebuie să ai această viziune pe termen lung. Trebuie să ne dăm seama că cei care au uh, experiență îndelungată sunt mult mai loiali. Experiența arată că sunt uh, și mai loiali și au concediu medical mult mai rar decât tinerii. Deci sunt mult mai fideli. În ceea ce privește experiența Poloniei, pot să vă spun că atunci când sprijin contractarea persoanelor uh, mai vârstnice, rezultatele sunt excelente. Indicele de contractare după acest uh, program 50 plus de solidaritate intergenerațională, deci am văzut clar care sunt rezultatele. Din păcate, să din cauza crizei avem din nou uh, un val de lucrători uh, în vârstă care și-au pierdut locul de muncă. Și trebuie să facem tot posibilul pentru a educa pe angajatori să nu mai renunțe la aceste persoane atât de utile. Mulțumesc! Mulțumesc pentru răspunsuri. Un cartonaș albastru. Vă rog să vă prezentați, după care să adresați întrebarea. Andrei Gorjevski mă numesc, din uh, Camera Deputaților din Polonia. Foarte multe persoane vin să mă vadă în biroul meu de deputat, persoane care au peste 50 de ani, care se confruntă cu problema șomajului. Vreau să-i spun colegului meu că lucrurile nu stau așa de bine. Vă contrazic, eu am multe contacte cu angajatori care angajează persoane în vârstă pentru că au niște costuri mai reduse, contribuțiile sociale sunt mai reduse. Deci tot ce spuneți dumneavoastră că aceștia sunt fideli, că nu și au concediu medical, astea nu contează. Singurul lucru care contează e faptul că aceste costuri uh, sunt mai scăzute și de aceea angajatorii preferă vârstnici. Vă mulțumesc. Domnule Augustin, doriți să dați o replică? Stimate coleg, nu contrazic ceea ce ați spuneți. Am spus că programul a avut oarecare succes la început, însă între timp aceste persoane de multe ori și-au pierdut locul de muncă și primele reușite practic uh, s-au pierdut. Eu vorbeam despre limitarea costurilor de muncă. Noi am văzut că în acest program de solidaritate intergenerațională au fost rezultate pozitive. Poate că nu a fost suficient, dar ce această politică oricum nu e o politică ieftină. Mulțumesc. Doamna Beres a cerut acum cuvântul. Doamna Beres este membra Parlamentului European, președinta Comisiei de Afaceri Sociale și Ocupare. Vă mulțumesc. îi mulțumesc și președinției poloneze pentru faptul că ne dă ocazia să discutăm uh, între noi, între Parlamente Naționale și Parlamentul European, să discutăm pe marginea acestor subiecte care, din păcate, aș spune eu, sunt uh, foarte de actualitate. Domnule raportor, mi-a plăcut cum ați pus dumneavoastră accentul pe educație și pe îmbătrânirea populației. Ați vorbit de rolul pe care trebuie să-l uh, aibă bătrânii, faptul că societatea în general trebuie să le fie recunoscătoare. Se vorbește despre contractul dintre generații, despre solidaritatea intergenerațională. bine, toate acestea ar trebui să devină realitate la nivel european. Și pe acest fundal aș vrea să fac legătura dintre discuția noastră și realitatea negocierilor comunitare actuale și viitoare în următoarele luni, negocieri care parțial au și început. E vorba de viitoarele perspective financiare. Politicienii au această obișnuință de a veni cu cuvinte mărețe, trebuie să facem uh, asta și cealaltă, însă când uh, te confrunți cu realitatea, lucrurile se cam complică. Deci, iată o ocazie pentru noi pentru a vedea în față realitatea, pentru a o privi în față și pentru a putea discuta despre aceste chestiuni. Ca să spun lucrurilor pe nume, aceste discuții privind următoarele perspective financiare se încheie întotdeauna târziu la Consiliu, cu urlete, cu ședințe întrerupte. Cu... Iar anul viitor, cu siguranță, lucrurile vor sta la fel. Însă, parlamentele ar trebui să știe clar despre ce este vorba. La începutul acestui mandat, cu noua comisie, am adoptat strategia UE 2020. Și cu toții suntem de părere că e o strategie bună, chiar și din prisma obiectivelor de coeziune și ținând cont de provocările demografice, tema discuției de astăzi. Deci dacă noi credem că această strategie e corectă, atunci ar trebui să ne gândim la finanțarea acestea. Și văd uh, că se întrevede un risc, și anume, la nivel național, șefii de stat și de guverne ne spun Domnilor și doamnelor, uitați-vă, situația e atât de urgentă, trebuie să ne soluționăm problema de datorie suverană, deci în acest context nu avem cum să alocăm, să obținem uh, finanțare pentru a finanța astfel de mici proiecte. Nu avem cum. Austeritatea acum trebuie să se impună. E bine, dacă vom face așa ceva, obiectivele noastre de coeziune, de solidaritate intergenerațională, eforturile noastre în favoarea educației, deoarece educația e practic singura noastră șansă la nivel internațional. E bine, dacă nu vom face toate acestea, vom fi niște perdanți. Deci trebuie să lucrăm împreună pentru a spune că în acest context trebuie să ne bazăm pe două lucruri. În primul rând, să restabilim situația conturilor publice, să reducem presiunile asupra finanțelor publice. Asta un lucru, însă pe de altă parte trebuie să investim în viitor. Și pentru asta trebuie să o facem atât prin intermediul bugetului comunitar, cât și prin bugetele naționale și trebuie creată o sinergie între cele două bugete și de aceea avem nevoie de dumneavoastră pentru a sprijini ideea unui buget european puternic, deoarece așa vom câștiga cu toții. Și, bineînțeles, întrebarea mea este, sunteți de acord cu această abordare și credeți că putem conlucra? Întrebarea, da, pare simplă. Domnule Augustin, puteți răspunde. Da, aveți perfectă dreptate, stimată doamnă. E clar, în intervenția mea eu am spus clar că toate acestea sunt costisitoare și în contextul dezbaterilor bugetare europene, trebuie să ne punem următoarea întrebare. Avem aceste provocări care se oglindesc în strategia 2020. E bine, cum facem față acestor provocări? Cum uh, atingem aceste obiective? De aceea eu azi dimineața am lansat aici un, uh, un apel, cel puțin să nu se reducă uh, fondurile destinate acțiunilor sociale europene. Și în altă ordine de idei, cred că nu ar trebui să um, renunțăm la uh, discuțiile privind uh, irosirea uh, de bani europeni și asta se întâmplă. Da, e bine să ne concentrăm pe obiective, pe elementele esențiale și trebuie să curățăm tot ceea ce nu este eficient pentru a evita risipa. Noi spuneam că aceste sume impresionante creează zeci de mii de locuri de muncă. Însă dacă împarți aceste locuri de muncă la numărul de țări, rezultatul nu e atât de mare. Deci eficiența acestor plăți la nivel social ar putea fi mult mai, mai mare. Acesta ar trebui să fie un obiectiv. Și în al doilea rând, e clar că putem ajunge în următoarea situație. Încercând să economisim bani, vom uh, lăsa deoparte niște obiective din strategia 2020. Sau s-ar mai putea întâmpla următorul lucru. Deci să încercăm să economisim, în primul rând, de la politica socială. Eu cred că asupra, nu doar asupra țărilor europene planează amenințarea falimentului, ci și asupra noastră. E, nici o țară nu are cum să-și soluționeze singură problemele. Avem nevoie de Uniunea Europeană, chiar și în domeniul social. Și acestea erau și intențiile pe care am vrut să le prezint în discursul meu inițial. Deci trebuie să facem tot posibilul pentru ca împreună să ajungem la niște soluții și nu fiecare de capul său. Vă mulțumesc, domnule Augustin. Următoarea persoană care a cerut cuvântul este domnul Kelvin Hopkins de la Camera Comunelor din Marea Britanie. Vă mulțumesc! Mă bucur să am ocazia de a interveni din nou și mulțumesc domnului Augustin pentru prezentarea foarte utilă pe care ne-a făcut-o. Vorbim despre solidaritatea între generații, tinerii sprijină pe bătrâni și așa mai departe. Și e clar că ne dorim um, mai mulți vârstnici în câmpul muncii, mai multe femei, asta ne-ar ajuta. Însă, să nu uităm că statul de providență s-a bazat pe ideea unei angajări de pline. Deci noi nu vedeam doar o redistribuire între tineri și bătrâni sau între cei care lucrează uh, și cei care sunt pensionați sau între cei cu copii și fără copii. Ar trebui să ne gândim la o redistribuire a veniturilor între diferite uh, părți, să zicem așa, ale vieții noastre. Deci atunci când lucrezi, îți plătești impozitele, impozite de care beneficiezi atunci când ești tânăr pentru a merge la școală și ulterior când ești pensionat. Însă această idee de ocupare de plină e problema, așa cum spuneam și eu. Această distribuire, dacă am face distribuirea gândindu-ne la etapele din viața fiecăruia, am evitat resentimentul care există în rândul oamenilor. Unii cred că, practic, prin impozitele lor îi plătesc pe alții. Sistemul de pensii de stat a fost uh, construit pe contribuțiile naționale. Și dacă am lucrat cu toții și dacă am contribuit cu toții, nu am mai simțit aceste sentimente negative, deoarece am ști că contribuim la un sistem de pe urma căruia avem și noi de câștigat. Ar fi mult mai acceptabil din punct de vedere al solidarității sociale dacă am avea o ocupare de plină, să nu avem un nivel de ocupare de plină. Și poate că ar trebui să ne gândim la acest obiectiv primordial la nivel național și internațional. Uitați-vă că această lume a privatizării, a globalizării nu duce la un nivel uh, total de ocupare, nu. Creează foarte mult șomaj, foarte multe inegalități și asta creează resentimente legate de plătirea impozitelor, ceea ce nu e bun. Nu e un lucru bun. Dacă plătești niște impozite foarte ridicate, însă beneficiile sunt mici, e clar că e o problemă politică Unele țări scandinave sunt un caz extrem de societăți extrem de reușite. Am fost în Danemarca săptămâna trecută și am văzut cât de mare este contractul între danezi și Marea Britanie. Deci noi avem un nivel mult mai, ridic, mai scăzut de impozitare. Deci prăpastia cred că e cam de 30% din PIB. Asta înseamnă 300 de miliarde de lire sterline anual, o sumă incredibilă. Însă toate acestea trebuie, depinde ocuparea uh, de plină generalizată la Casa Comunelor eram și președintele unui for pentru ocuparea de plină, grup care s-a desfințat, deoarece crezusem că am ajuns la acel nivel de ocupare de plină, să între timp lucrurile au stat altfel. Poate că unii spun că vorbesc din că, uh, interes, că sunt eu interesat deoarece sunt mai în vârstă. Însă să nu uităm că oamenii uh, mai vârstnici sunt fiabili, au experiență și sunt mai avantajoși. Poate că și-au pierdut din forța fizică, însă dacă nu uh, lucrează fizic, nu e o problemă. Mulți dintre ei pot lucra și cu uh, normă uh, parțială. Însă problema este că nu sunt locuri de muncă pentru ei, deși își doresc să lucreze. Și în Marea Britanie e și acel cult al tinereții. Tinerii par să fie mult mai atrăgători decât uh, bătrânii pentru uh, angajare și așa mai departe. Însă în ceea ce vește fiabilitatea și loialitatea, lucrurile nu stau așa. Deci bătrânii ar trebui să aibă aceleași șanse de a lucra ca și tinerii pentru a putea reclădi acea solidaritate socială cu care eu cel puțin am uh, crescut în uh, deceniile de după cel de-al doilea război mondial. Solidaritate pe care am pierdut-o și iată de ce avem acum aceste greutăți. Am pierdut lumea social-democrată pe care am, am clădit-o imediat după război. The floor for Mr. Augustin to answer. Vă mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului Augustin, vreau să vă spun că voi uh, preda președinția doamnei Eva Copaci. Domnul Augustin? Odnosząc się do... Mă voi referi la obserwațiile făcute de domnul Hopkins. Democratyczne marzenie o pełnym... Poate că în ziua de astăzi, prin acest vis social-democratic de a atinge nivelul de plin de ocupare, deci poate că acum suntem oarecum nostalgici, ne gândim la această posibilitate îndepărtate. Unii poate că și-au și pierdut aceste aspirații. Însă, atunci când vorbim de idealuri, să ne dăm, să ne punem totuși întrebarea de ce atât de mulți oameni nu au un loc de muncă. Ce ar trebui să facem? Cum ne-am putea gospodări pentru a crea mai multe locuri de muncă? Unele țări sunt amenințate și de evoluția demografică. E clar că nu există o soluție simplă, însă e nevoie de un angajament mai mare din partea țărilor, din partea statelor membre Am vorbit despre mai multe uh, căi de a acționa. În primul rând, educația, un mai bun acces la piața muncii, indiferent de vârstă, de sex. E clar că ar trebui să reducem costurile muncii. Statele ar trebui să facă asta pentru că acele persoane care sunt defavorizate pe piața muncii să se poată întoarcă, întoarce în câmpul muncii. Fiecare țară face ce poate. Există mai multe um, instrumente, de aceea m-am referit și la programul de solidaritate intergenerațională din Polonia. Să, după părerea mea, cred că, din păcate, nu acordăm suficientă atenție posibilității de a sprijini anumite piețe. Vă vorbeam despre protecția socială pe termen lung. banii din fondurile private, de exemplu, ar putea crea o piață care să creeze foarte multe locuri de muncă în întreaga Europa. Să nu uităm că aceste societăți private pot veni cu o soluție. Și astfel, mulți șomeri de lungă durată s-ar ar putea fi angajați din nou. Deci există și experiențe în acest domeniu, de exemplu în Italia. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Acum doamna Pămașca din uh, Camera Deputaților din Polonia. Mulțumesc, doamnă președinte. Ascult uh, această dezbatere cu foarte mult interes, însă aș vrea să mă refer la o altă cale. S-a vorbit foarte mult despre egalitatea între sexe, între bărbați și femei. Colegul din Polonia spunea că acolo unde egalitatea între sexe e asigurată, femeile au mai mulți copii. Deci acolo unde femeile au asigurat un loc de muncă. Da, acesta e elementul cheie, egalitatea între sexe. Uh, și dacă vorbim despre egalitatea între sexe în acest context al locurilor de muncă, deci pentru ca femeile să aibă un loc de muncă, e clar că aici uh, vorbim despre posibilitatea de a împăca, de a concilia viața personală și cea profesională. În Polonia, de exemplu, am adoptat o lege privind noile forme de îngrijire a a copiilor foarte mici, a sugarilor. Educația preșcolară este extrem de importantă. Um, faptul că există bone sau îngrijitoare pentru acești copii, pentru ca ei să poată lucra. Însă e greu să schimb și mentalitățile. Când vorbim de egalitatea între sexe, doamnelor și domnilor, nu știu cum să spun uh, femeile sunt oarecum percepute ca fiind uh, cele care au nevoie de ajutorul bărbaților. Nu, eu aș vrea ca toți oamenii să fie tratați pe picior de egalitate. Și când vorbești de, de educarea, de creșterea unui copil, aș vrea ca lucrurile de asemenea să fie văzute pe picior de egalitate. În Polonia, de exemplu, se crede, se spune că femeia e responsabilă de tot ceea ce se întâmplă copilului, ea trebuie să crească, ea trebuie să ajungă la timp acasă pentru a i copilului și așa mai departe. Eu cred că sunt niște schimbări pentru care e nevoie de foarte mult timp, însă de fiecare dată când avem ocazia de a o face, trebuie să tot subliniem acest lucru și există mijloace la nivel european pentru a întreprinde acțiuni în acest domeniu. Fără așa ceva, soluțiile juridice nu vor schimba niciodată situația femeilor, mai ales pe piața muncii. Vă mulțumesc. Domnul Augustin, doriți să interveniți, să aveți cuvântul. Da. Vrem să vă spun despre această insignă pe care o am aici. E un pinguin din Antarctica. Pinguinul uh, regal. Și acest pinguin ar putea fi simbolul egalității între imperial, pinguinul imperial, mă scuzați, uh, poate fi un simbol al egalității între bărbați și femei, deoarece la această specie atât uh, femelele cât și masculii se ocupă uh, la fel de mult de, uh, de pui ușor. Și iată, am această insignă aici tocmai pentru a arăta cât de importantă este egalitatea între bărbați și femei. Organizând această conferință am văzut și o serie de studii europene, de anchete care arată că nu e adevărat că în familiile tradiționale, așa se spune, familiile în care uh, femeia are rolul tradițional de a îngriji casa, nu e adevărat că în aceste familii se nasc mai mulți uh, copii. Nu e deloc adevărat asta. Dacă vă uitați la o hartă a evoluției demografice în Europa, veți vedea că evoluția este pozitivă tocmai în acele țări în care uh, rolurile nu sunt atât de tradiționale. În țările în care există egalitatea între sexe, în care este sprijinită această egalitate între sexe pe piața muncii și unde este sprijinită angajarea femeilor, e bine, în aceste țări rata natalității e mai ridicată. Rozvodov. Vidocnie... și tot în aceste țări există multe uniuni civile și divorțuri ar trebui să ne gândim deci la alte stimulente atunci când vorbim despre o politică pro-familie eficientă. Mulțumesc, domnule senator. Acum are cuvântul uh, doamna Meissner din partea Parlamentului European. Werde ich das mal in meiner Muttersprache tun? De data asta voi vorbi în limba maternă. Tema mă interesează foarte mult, tocmai de aceea vreau să iau cuvântul. Domnule Augustin, spuneați că avem nevoie de o reînnoire demografică. Da, sună perfect. Cu toții ne-am dorit ca numărul de copii născuți să crească, pentru că astfel am putea reuși să contravenim evoluțiilor demografice. Dacă mă uit în jurul meu, am senzația că văd din ce în ce mai mult co- mulți copii și tot mai multe femei însărcinate. Un lucru concret acum. Anul trecut am vorbit la Parlamentul European despre concediul de maternitate În Parlamentul European am uh, luat decizia cu uh, majoritate covârșitoare de a propune un concediu de, maj- de maternitate de 20 de săptămâni și o remunerare de 75% în întreaga perioadă. Dar statele membre nu au luat uh, poziție vis-a-vis -vis de această propunere a noastră. Pe de o parte, e corect să cerem o, un concediu de maternitate renu, rem, cu o remunerare aproape integrală și cu garantarea locului de muncă după întoarcerea în, uh, în uh, câmpul muncii. Dar, pe de altă parte, în momentul de față vorbim foarte mult despre austeritate și, prin urmare, există acest conflict. Care este, după părerea dumneavoastră, soluția pentru acest conflict între austeritate și, în același timp, garantarea locurilor de muncă? Uh, asta în primul rând. În al doilea rând, uh, uh, comparația dumneavoastră, domnule Augustin, cu pinguinul imperial mi se pare genială. Eu sunt mama doi copii, uh, am fost întotdeauna la locul de muncă, mi-am luat o vacanță de doar șapte luni de zile. Soțul meu întotdeauna m-a sprijinit, a reușit să, să mă ajute în creșterea copiilor. Pentru mine n-a fost niciodată o problemă să lucrez cu normă redusă, dar pentru soțul meu întotdeauna aceasta a fost o problemă. Deci, vedeți, există în continuare o discriminare a femeilor și bărbaților și ar trebui să rezolvăm această problemă. În al treilea rând, persoanele în vârstă. Vorbeați despre programul 50 plus din Polonia. Aș vrea să aflu mai multe despre acest pro- program, dacă avem timp astăzi pentru un asemenea răspuns. Și acum două comentarii. În primul și în primul rând spuneați că angajatorii adeseori se tem să angajeze persoane în vârstă. Și știm prea bine că vârstnicii sunt uh, mult mai facil de întreținut. Ei nu își doresc cine știe ce carieră glorioasă, pentru că oricum sunt la finele carierei, au devenit mai uh, mai lenți, sunt mai uh, raționali, poate nu au stamina uh, necesară pentru depunerea unor eforturi fizice, dar uh, cu toate acestea, uh, tocmai aceste aspecte reprezintă un avantaj competitiv pentru, pentru ei. În Germania există o serie de companii care angajează în, în continuare persoane în vârstă tocmai datorită acestor abilități ale lor. De asemenea, există o serie de companii germane care angajează cu pre, precădere femei sau persoane care au rezultat în urma procesului de migrație uh, și consider că aceste bune practici ar trebui să fie folosite de noi toți. În al doilea rând, în Germania, pentru că persoanele doresc să lucreze tot mai mult și pentru că pot să lucreze tot mai mult după, persoana, după vârsta de, de pensionare, uh, s-a ajuns la concluzia că se pot totuși economisi pe calea aceasta fonduri. De ce? Pentru că nu mai sunt necesare toate acele contribuții uh, uh, uh, vărsate în conturile șomerilor. Tocmai aceasta ar fi o idee pentru economisirea banilor de care avem atâta nevoie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, spune doamna președinte, și acum un reprezentant al Belgiei din Parlamentul European. Oh, sunt uh, oarecum perplex, deoarece dumneavoastră lăsați aici un apel să încurajăm demografia. Dați-mi voie să vă ofer un exemplu grăitor. China. China are 1,3 miliarde de locuitori și o politică ce nu încurajează demografia. Nu permit decât un copil per familie, ceea ce înseamnă că acum sau peste câțiva ani vor exista sute de milioane de persoane în vârstă în China. Deci trebuie să ne gândim bine la ce se întâmplă în China. Cu 300 sau 400 de milioane de lucrători care se pensionează și care nu sunt înlocuiți decât uh, în proporție de jumătate. Da? Un al doilea lucru care mă uimește este că, în general, în țările noastre, în familiile mai puțin favorizate, se găsește numărul cel mai mare de copii. De exemplu, la Bruxelles, primul prenume masculin nu este Pierre sau Jean, ci Mohamed. Ceea ce înseamnă că niște familii pe care le respect, să nu mă înțelegeți greșit, dar care nu se adaptează suficient de bine la societatea din jurul lor, au încă o demografie mult mai mare decât media din societatea respectivă. Nu vreau să-i critic nici pe romii din România sau din Bulgaria sau din alte țări din comunitatea noastră, dar ei au o demografie absolut excepțională, în vreme ce ele, ei nu constituie o clasă favorizată, o categorie favorizată. Deci trebuie să ne gândim bine de ce parte se găsesc aceste rezervoare demografice, ca să mă exprim așa. Și un ultim lucru, în ce privește pe cei mai puțin tineri, Belgia a hotărât recent că pensionarii pot, fără nicio limită, să câștige cât doresc. Bineînțeles, există niște constrângeri în ce privește impozitarea, dar nu au nicio interdicție de a munci după vârsta de pensionare. Deci își pot păstra și pensia și pot avea un venit suplimentar. Iată o oportunitate de a spori disponibilitatea pentru muncă. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Întrebarea a fost adresată prin intermediul procedurii cartonașului albastru și tocmai de aceea aș vrea să o întreb pe doamna președinte dacă dorește să răspundă la această întrebare. Așadar, ați dori să faceți referire la întrebarea care v-a fost adresată? Ei bine, sincer să fiu, nu m-am simțit neapărat visată, dar cu siguranță v-am ascultat cu atenție. Vorbeam despre proiectele de diversitate ca exemple. Consider că, pe de o parte, avem nevoie de stimulente pentru vârstnici, așa cum există deja în Belgia, și uh, eu vorbeam uh, despre oferirea de astfel de stimulente atât pentru angajați cât și despre angajatori. În ceea ce privește uh, comentariile dumneavoastră cu privire la copiii, uh, Uh, la tinerii de astăzi, ei bine, nu sunt neapărat de uh, aceeași părere cu dumneavoastră. Oriunde s-ar naște copiii în Europa, noi uh, trebuie să fim încântați de ei, trebuie să încercăm să-i integrăm și, de asemenea, să sprijinim toate familiile tinere. Trebuie să le arătăm oamenilor că femeile trebuie să, să devină mame, dar în același timp trebuie să rămână pe piața muncii și cu toții trebuie să depunem eforturi pentru a realiza integrarea totală. Vă mulțumim. Domnule senator Augustin, doriți să răspundeți la aceste întrebări? Ei bine, mai întâi de toate vreau să reacționez la comentariul doamnei Meissner. Într-adevăr, pornind de la directiva de anul trecut privind uh, concediul de maternitate, nu pot decât să vă spun că aceste noi prevederi sunt practic înspre binele femeilor din Polonia. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la poziția angajatorilor. Dacă toate aceste uh, drepturi se referă doar la femei, atunci se prea poate ca angajatorii să se simtă descurajați în uh, procesul lor de angajare a unor persoane. toate aceste drepturi cu privire la conceptul de maternitate, toate drepturile conexe ar trebui să fie disponibile atât femeilor cât și bărbaților. Această nouă lege aduce cu sine avantaje pentru ambele sexe în Polonia. Iar angajatorii noștri uh, uh, au ajuns la concluzia și au dat seama că toate aceste reglementări se referă atât la bărbați, bărbați cât și la femei. În ceea ce privește proiectul 50+, plus, Uh, trebuie să vă spun că avem trei componente ale acestui proiect. În primul și în primul rând, scăderea costurilor forței de muncă, adică un fel de stimulent pentru uh, angajatori. Toate contribuțiile sunt mai scăzute în cazul în care angajatorul angajează o persoană de peste 50 de ani este primul element. În al doilea rând avem uh, formarea și educația. Persoanele în vârstă pot utiliza o serie de servicii care le stau la dispoziție pentru a-și uh, actualiza, să spunem, abilitățile necesare în câmpul muncii. Până acum, doar tinerii puteau să folosească astfel de servicii, dar acum ele stau și la dispoziția persoanelor care au o vârstă mai mare de 50 de ani. Aceste persoane pot beneficia de o serie de granturi, se pot forma, reforma pentru a obține un nou loc de muncă. Al treilea element al acestui program, al acestui proiect, este acela care generează o sinergie între activitățile oficiilor de muncă și a celor departamente uh, care se ocupă de asigurările sociale. Rezultatele eforturilor noastre sunt uh, excelente. Rata de ocupare a crescut cu 2,5% după introducerea acestui proiect. Bine, din păcate, din pricina crizei economice, acest procent a scăzut deja pentru că persoanele vârstnice își pierd locurile de muncă din pricina condițiilor uh, economice. Dar cred că tendința s-ar putea schimba pe viitor. Și încă ceva cu privire la spusele dumneavoastră. Spuneați că vârstnicii își doresc să lucreze. Da, perfect adevărat. În Polonia, 80% dintre cetățeni își doresc să ajungă la vârsta pensionării, însă această dorință a lor nu exclude dorința de a munci în același timp. Majoritatea persoanelor doresc să ajungă la vârsta pensionării, dar să continue să lucreze. Deci își doresc, practic, să primească atât o pensie, cât și un salariu pentru noul loc de muncă pe care îl ocupă. Unele persoane în vârstă se ocupă de îngrijirea copiilor sau de îngrijirea adulților, spre exemplu. Bine, e drept că aceste ocupații se desfășoară undeva pe piața gri, însă noi, Parlamentul polonez, ne dorim legalizarea acestor locuri de muncă, acestor tipuri de ocupații, asta pentru ca persoanele care uh, se ocupă de așa ceva să poată fi angajate în mod legal. Însă bine, există în continuare o serie de teme de discuție în ceea ce îi privește pe acești lucrători, pentru că statul ar fi cel obligat să, să achite contribuțiile la asigurările sociale. Însă, în concluzie, doamnă Meissner, într-adevăr, bătrânii își doresc să lucreze, să se simtă în continuare folositori. Iar lucrul acesta este deosebit de important. Ei sunt extraordinar de motivați. În același timp, aș dori să comentez cele spuse de reprezentantul Belgiei. Ar trebui oare să ne uităm la ce se întâmplă în China, în uh, acest uh, sector al evoluțiilor demografice? Nu vrem să spunem că în România sau în Bulgaria bătrânii sunt predominanți. Însă trebuie să recunoaștem că Deocamdată e drept, numărul vârstnicilor este mai mare în uh, Europa, însă tendința se va schimba. Cum? Prin stimularea ratei de fer- fertilitate. Dacă nu vom reuși să facem lucrul acesta, însă va trebui să-i acceptăm pe imigranții care vor veni spre Europa pentru a face ceea ce noi nu mai putem face. Și iar lucrul acesta ar fi foarte, foarte costisitor. Deci tocmai de aceea ar trebui să uh, investim mai mulți bani în uh, îmbunătățirea ratei fertilității în Europa pentru ca costurile să fie mai scăzute. Vă mulțumim, domnule senator. Am văzut un cartonaș albastru. Domnul Tomaszewski din partea Seimului polonez dorește să adreseze o întrebare. Aveți cuvântul. Doamna președinte, vreau să îi adresez uh, o întrebare domnului senator Augustin. În momentul în care vorbim despre rata de ocupare a vârstnicilor, trebuie să ne gândim și la realitate, ce se întâmplă în realitate. Există o serie de fonduri care au fost uh, tăiate din bugetul de stat. Mă refer în special la acele fonduri care sunt alocate de obicei șomerilor. Din păcate, majoritatea șomerilor au o vârstă de peste 50 de ani. Aceasta este una dintre noile dileme cu care ne confruntăm în ajunul deciziei luate asupra perspectivelor financiare. Tocmai de aceea eu cu această ocazie vreau să vă cer a face în așa fel încât Fondul Social European să nu fie trunchiat în vreun fel sau uh, să nu fie trunchiate acele fonduri alocate uh, proiectelor care se adresează șomerilor, fie ei vârstnici, fie ei tineri. Asta e în primul rând. În al doilea rând, vreau să vă adresez o întrebare cu privire la participarea de stat și la utilizarea fondurilor europene uh, pentru îmbunătățirea caracterului de adaptabilitate al, a vârstel, vârstnicilor. Mă refer la uh, acele pro, programe care se axează pe îmbunătățirea cunoștințelor tehnologice ale vârstnicilor. Ei bine, există o serie de vârstnici din mediul uh, rural care sunt pur și simplu tăiați, sunt, uh, sunt îndepărtați de societatea aceasta informațională în care trăim în momentul de față. Ei bine, ar trebui uh, să punem uh, fonduri la dispoziția celor care doresc să îmbunătățească această situație, fie că sunt ele naționale, fie că sunt ele europene. Mulțumesc foarte mult, domnule Augustin. Uh, Eu înțeleg contextul acestei întrebări și îmi dau seama ce vreți să spuneți, domnule Tomașevski. Într-adevăr, în Polonia și noi ne confruntăm cu efectele acestei crize. Există sectoare în care a trebuit să facem reduceri ca să ne putem echilibra bugetul. Așa că, da, aveți dreptate. Trebuie să ne concentrăm pe lucrurile cele mai importante. Pe de altă parte, nu e bine să canalizăm uh, prea mulți bani spre eforturile de a încerca să-i facem pe șomeri uh, activi pe piață, dând acești bani angajatorilor. Pentru că, în acest caz, angajatorii ar putea să îi angajeze pe acești oameni doar dacă primesc uh, ajutoare de stat, ceea ce înseamnă distorsionarea pieței. Și în Polonia ne-am confruntat exact cu astfel de situație, nu uh, acum mult timp. Am uh, canalizat acești bani pe această direcție și am constatat că angajatorii au spus, fără ajutoare de stat, nu angajăm oameni noi. Ceea ce vă dați seama că a dus la un dezechilibru. Totuși, persoanele mai puțin favorizate trebuie sprijinite și uh, revenind la reducerile bugetare, în Europa se vorbește foarte mult acum despre disciplină bugetare, despre uh, disciplina cheltuielilor. Aceasta este noua expresie preferată. Da, sunt de acord că avem nevoie de disciplină și în ce privește um, bugetul social. Și ca să combatem uh, modificările demografice, e nevoie de disciplină și de solidaritate, dar există și niște limite pe care trebuie să le respectăm. Cei care gândesc bugetul trebuie să nu uite și noi putem să le amintim că atunci când introduc disciplina în buget, trebuie să introducă și solidaritatea. Solidaritatea e unul dintre cele mai importante principii, nu doar pentru Polonia, ci și pentru întreaga Europa. De aceea, vorbim despre solidaritate între generații, solidaritatea celor tineri față de vârstnici și invers. E bine, aceasta trebuie să fie reflectată printr-o folosire corectă a fondurilor europene Chiar în aceste momente de criză, dacă ne raționalizăm cheltuielile, vom putea să ne realizăm acele scopuri importante. Președinte, mulțumim, domnule senator. Am văzut un alt cartonaș albastru, deci o întrebare din partea unui uh, reprezentant național. Stimate doamne, aveți cuvântul, vă rog să vă prezentați. Uh, tere, mă numesc Iana Tom eu ma Eesti riigi Mulțumesc. Bună ziua! Cred că toată lumea aici în sală este de acord că seniorii ar trebui să aibă și un loc pe piața muncii. Realitatea este însă că nu le putem oferi un astfel de loc. Nu știu cum putem proceda. Să creăm oare o poziție preferențială pentru acești oameni pe piața muncii? Pentru că dacă o facem, Asta înseamnă să defavorizăm alte categorii. Sunt poate prea pragmatică, dar asta e situația. De pildă, în Estonia există foarte mulți tineri care stau mult timp în șomaj. Și am un exemplu chiar în familie. Fiul meu, cel mai mare, are 22 de ani a terminat uh, școala acum 4 uh, ani și are 11 colegi de clasă care nu au lucrat nici măcar o zi în viața lor. Au renunțat complet la a mai găsi un loc de muncă. Iată deci că sunt mulți care sunt uh, șomeri pe termen lung și revenind la pinguin. Și eu sunt femeie, am 5 copii și da, sunt de acord, toată lumea trebuie să aibă oportunități egale pentru a participa pe piața muncii, dar dacă nu există suficiente locuri de muncă, de pildă în Estonia există mai multe sectoare în care decalajul de salarii este de 33% între femei și bărbați, femeile trebuie să accepte orice, orice primesc. Știu acest lucru, pentru că la interviurile de angajare femeile sunt mult mai disponibile să accepte un salariu mai mic decât bărbații, ceea ce înseamnă că această discrepanță între salarii se va păstra. Mai există și o altă tendință pe care o constatăm în sânul minorității ruse, unde există mulți bărbați în vârstă fără un loc de muncă femeile sunt cele care au două sau trei uh, locuri de muncă. În plus, mai și gătesc acasă, pe când bărbatul nu face decât să stea pe canapea și să se uite la meciuri de fotbal și să se deprime tot mai tare. Deci, vă dați seama, situația e complicată. Deci, aș vrea să știu care sunt prioritățile pentru piața muncii. Să acordăm prioritate tinerilor sau vârstnicilor? Mulțumesc! Da, mulțumesc și acum uh, un uh, reprezentant uh, Așa cum dăm cuvântul raportorului, domnule Augustin. Dați-mi voie să vă răspund. Nu există, de fapt, o dilemă aici. Cercetările desfășurate în Europa ne arată următorul lucru. Rata șomajului este cea mai mică în țările în care există cea mai mare angajabilitate a vârstnicilor. Și aveți aceste rezultate în uh, dosarele pe care vi le-am uh, furnizat. Practic, concluzia este că cei în vârstă nu iau locurile tinerilor. Practic, um, locurile de muncă reprezintă un fundament foarte bun pentru a construi locuri de muncă pentru tineri. Costurile de muncă cu cei în vârstă sunt mai scăzute. Deci, dacă angajezi oameni săraci, te costă mai mult. Cineva trebuie să te compenseze, cineva trebuie să plătească. Însă, atunci când angajezi persoane în vârstă, se pun la dispoziție niște bani care altfel ar fi cheltuiți pentru fondul lor de pensii. Iar banii aceștia pot fi folosiți în mod proactiv pentru a crea noi locuri de muncă. În Polonia, poate mă corectează cineva din sală dacă nu mă exprim bine, dar în Polonia știu că e nevoie de 94 de miliarde de sloți suplimentare pentru a susține fondul de pensii. Deci, dacă am putea aloca acești bani în alte scopuri, de exemplu pentru dezvoltare, am putea ajuta Polonia să creeze foarte multe locuri de muncă. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă, rata șomajului este mare, atât printre cei tineri cât și printre cei mai în vârstă. De aceea, Trebuie să echilibrăm bugetul. Acest lucru se poate face prin echilibrarea sistemelor de pensii. Acest lucru e important pentru toate generațiile și vreau să insist că nu e adevărat, uh, nu e adevărată acea idee că vârstnicii fură locurile de muncă tinerilor. Nu. Cu cât uh, vârstnicii lucrează mai mult, cu atât ei sunt mai solidari cu tinerii și cu atât ei sprijină mai mult. Aceasta este opinia mea. Da, este adevărat că există discrepanțe între salariile luate de femei și cele de bărbați și nu ar trebui să existe. Dar există multe motive pentru care există aceste discrepanțe. Nu doar discriminarea e un motiv, ci și uh, femeile au uh, roluri diferite pe care le îndeplinesc fără a primi niciun ban. De aceea și um, beneficiile pe care le primesc la pensie sunt mai mici, iar acest lucru are un impact. Există discriminare, există discriminare la plată și cred că trebuie să încercăm să combatem discriminarea aceasta. Noi, în Parlamentul polonez, avem un grup foarte puternic de femei. Deoarece avem un sistem de cotă acolo, am uh, reușit să aducem tot mai multe femei în Parlamentul polonez și am înțeles că se pregătește un pachet de legi pentru a promova egalitatea de șanse. Asta pentru a asigura un acces egal la locuri de muncă și remunerație egală. Asta ca să completez uh, remarcele cu privire la pinguinul imperial. Președinte, mulțumim, domnule senator. Avem un cartonaș albastru din partea Maltei. Domnule Ielt. Mulțumesc, domnule președinte. S-a discutat mult despre angajabilitatea vârstnicilor. Și așa cum a spus domnul senator Augustin, nu există de fapt nicio dilemă între generații. Sunt de acord însă cu ce a spus reprezentantul Estoniei și uh, e adevărat, este mult mai critic să creăm locuri de muncă pentru tineri. Tinerii nu își pot forma o familie, nu își pot re- faci un viitor dacă nu au un loc de muncă. Globalizarea înseamnă într-adevăr șomaj, pentru că chiar dacă ne păstrăm industriile producătoare, ele vor încerca să devină mai eficiente, să se automatizeze și astfel nu vor avea nevoie de atâta mână de lucru. Discuția este foarte importantă și știu că unii au încercat să creeze noi locuri de muncă, să facă un transfer de la beneficiile plătite pentru șomaj către ajutoare pentru angajare, pentru dezvoltarea sectorilor sociale. Eu vreau să-l întreb pe senatorul Augustin ce părere aveți despre acest transfer, despre cum se poate uh, schimba această mentalitate de la a-i ține pe oameni pe alocații de șomaj și a îndrepta spre o formă de ocupare, chiar dacă nu este productivă. Dar astfel am putea să le dăm tinerilor o etică a muncii și o experiență care, până la urmă, ar consolida piața muncii și care le-ar permite să aibă mai multe oportunități. Am putea crea astfel locuri de muncă. Președinte, mulțumim pentru această întrebare. Mai uh, este o întrebare, văd, din partea doamnei Mazuri, din partea Parlamentului polonez. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să reiau observații de colegului meu, uh, domnului Augustan. Nu cred că femeile sunt mai puțin mobile deoarece noi suntem la fel de mobile ca și bărbații pe piața muncii. Și în ce privește remunerația, noi ne-am dorit să fim la același nivel cu bărbații. Pentru că angajatorul ne cere să facem la fel de multe eforturi ca și bărbații. Și în ce privește accesul la piața muncii, n-ar trebui să facem o diferență între persoanele vârste, ar trebui să creăm din contra niște instrumente care să-i stimuleze pe angajatori să creeze locuri de muncă atât pentru tineri cât și pentru vârstnici. Ce putem face noi, parlamentele? Am putea să facem un fel de bilanț al reglementărilor existente și să ne dăm seama dacă ele sunt suficient de eficiente, dacă ele sprijină angajarea diverselor categorii de vârstă sau dacă, din contră, aceste norme sunt uh, învechite și trebuie schimbate. Mă gândesc nu doar la legislație, ci și la cum se cheltuie fondurile europene și cele naționale. Multe fonduri care sunt alocate pentru instruirea șomerilor nu sunt cheltuite în mod eficace. Practic, uh, banii sunt cheltuiți în beneficiul companiilor care oferă instruire, dar șomerii, persoanele care ar trebui să beneficieze, nu prea se bucură de multe avantaje. În strategia UE 2020, populația în curs de învătrânire este identificată ca una dintre slăbiciunile noastre structurale. Ei, să nu pierdem din vedere acest lucru, Haideți să creăm un set de reglementări care să ne permită să combatem acest fenomen, să-l inversăm. Trebuie să monitorizăm toată această situație. Mi-amintesc că în 2007, împreună cu doamna Copaci, am uh, creat noi reglementări cu privire la munca la distanță. Am vrut să încercăm să îmbinăm viața de familie cu cea profesională. Însă nici acum nu știm care sunt efectele acelor reglementări, nu știm dacă ele au funcționat sau nu. Deci ce privește reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie, e bine că avem reglementările, însă trebuie să monitorizăm punerea lor în aplicare. Trebuie să putem uh, sprijini cu adevărat reconcilierea celor două tipuri de viață. Președinte, mulțumim! Acum am să-i dau cuvântul senatorului Augustin pentru a răspunde la cele două întrebări din partea Maltei și din partea Poloniei. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mi-ați atras atenția asupra unei probleme foarte importante. Discutând despre demografie, noi nu discutăm aici un gol, trebuie să avem în vedere corelația cu globalizarea. Globalizarea are efecte și bune și rele. Printre cele rele, printre cele negative, este faptul că locurile de muncă sunt mutate în alte locuri. Atunci când locurile de muncă sunt uh, relocate, sunt transferate în alte zonele lumii, se pierd bani la noi. Deci uh, nu e bine pentru Europa. Acest lucru e o mare problemă, mai ales în zonele în care șomajul este mare. Iar uh, acest lucru afectează atât vârstnicii cât și tinerii. Întrebarea este ce facem, cum rezolvăm această problemă. Nu există niciun singur răspuns valabil, niciun model universal. Pot să vă spun ce am încercat noi să facem. Am încercat să rezolvăm uh, problemele sociale, dar nu trebuie să pierdem din vedere elementul de piață. Putem crea noi locuri de muncă numai atunci când piața este sprijinită. Acest uh, mod de acțiune este mult mai ieftin decât uh, să plătești alocații de șomaj tuturor și v-am dat un exemplu cu privire la proiectele pe termen lung. De exemplu, dacă sprijinim uh, fonduri private, precum în Germania și în Polonia, atunci uh, înseamnă că noi deschidem uh, o nouă piață ce poate crea locuri de muncă. Cooperativele reprezintă o soluție nouă. Noi am uitat cum să ne organizăm împreună și să lucrăm unii cu alții. Cooperativele reprezintă o soluție bună. Ne așteptăm ca statul sau uh, patronatele să ne dea locuri de muncă. Nu. Italia a ales un model care funcționează foarte bine. E mai bine ca șomerii să încerce să înființeze o cooperativă care să-și ofere serviciile uh, chiar dacă această cooperativă primește la început o subvenție din partea statului, un mic ajutor, e mai bine să avem un astfel de model decât să plătim tuturor uh, șomerilor alocațiile de șomaj. Nu există o reacție globală la problemele cauzate de globalizare. Cred că o astfel de reacție nu poate fi decât una de tip local, Potențialul profesional al seniorilor, din păcate, este irosit de multe ori. Aveți perfectă dreptate. Trebuie să încercăm să fructificăm experiența profesională a vârstnicilor. Trebuie să îi uh, vedem ca pe niște îndrumători, ca pe niște lideri cu experiență, niște formatori, de ce nu? Avem nevoie de programe europene care, împreună cu patronatele să ajute la instruirea oamenilor și să disemineze bunele practici pe viitor. Eventual să încercăm să popularizăm acest uh, gen de demers peste tot în continentul nostru. Putem uh, încerca să stimulăm acele organizații în care pensionarii să ofere servicii gratuite tinerilor sau celor care doresc să își deschidă o afacere. Astfel uh, oferim oportunități tinerilor. Mi se pare că această idee este foarte frumoasă și ar trebui răspândită. Ar fi foarte bine ca acest gen de asociații în care vârstnicii participă și contribuie ar trebui să fie, deci, uh, popularizate pentru continentul. Reprezentantul Poloniei a spus câteva lucruri importante și sunt de acord. Femeile constituie niște angajați excelenți. Și, uh, într-adevăr, ele sunt mult mai dedicate muncilor decât bărbații. Din păcate, adesea se confruntă cu discriminare și probabil tocmai din acest motiv ele se devotează și mai mult uh, muncii pe care o fac pentru a obține aceleași rezultate ca și bărbații sau chiar mai bune. Neîndoielnic că există acte de discriminare la adresa femeilor și sunt de acord, trebuie să combatem discriminarea aceasta. Mă bucur că ați uh, spus și uh, ceva despre cheltuieli, despre faptul că Banii trebuie să provină de la Fondul Social European. E bine, problema nu e că banii aceia s-au irosit. Mai zic o dată, nu în faptul că s-au irosit banii stă problema, ci faptul că ei n-au fost uh, cheltuiți eficient, sau cel puțin această eficiență a fost una foarte disparată. Sunt de acord cu dumneavoastră atât la nivel național cât și la nivel comunitar ar trebui să identificăm programele cele mai eficiente, să le acordăm prioritate și să clădim pe ele mai departe. Au fost alocați bani pentru obiective foarte diferite, n-au fost cheltuiți eficient și obiectivele au rămas neîndeplinite. De aceea, trebuie să punem accentul pe disciplina financiară – Uniunea Europeană dorește să dea dovadă de disciplină în materie de cheltuieli. Și asta ar trebui să o facem oricând cu bună credință. Probabil că va trebui să renunțăm la unele activități și parte din proiectele care nu merg bine trebuie abandonate. Asta dacă vrem să obținem rezultate tangibile. S-a mai făcut o remarcă foarte valoroasă în ce privește monitorizarea. Dacă ne uităm la cheltuielile făcute din FSE, ne dăm seama că vine și momentul în care trebuie să evaluăm rezultatul final. Ce se întâmplă în acel moment însă, practic, nu mare lucru. Concluziile care sunt trase din procesul de evaluare nu duc la schimbări. Nu se repercutează nimic asupra programelor următoare. Nu se alege cel mai bun din cel mai bun. Deci, degeaba tragem concluzii din evaluări. Consider că noile propuneri în materie de legislație vor permite o cheltuire mai eficientă a banilor. Mă bucur că Tocmai eh, cei din Parlamentele Naționale au subliniat acest lucru și nu doar cei din Parlamentul European. Președinta, mulțumim foarte mult, domnule senator. Aici se încheie dezbaterea noastră. Vreau să mulțumesc reprezentanților parlamentelor naționale, cât și Parlamentului European pentru participare la dezbatere și acum vreau să-l rog pe domnul senator Augustin dacă dorește, în calitate de raportor, să rezume dezbaterea sau, nu știu, uh, poate crede că s-a epuizat totul prin uh, replicile pe care le-a dat la întrebări. Znane polski. Da, bineînțeles. Domnul Ceselevski, un um, editor de pe vremea Solidarității spunea un lucru. Asta nu e criza, asta e rezultatul. Și Europa trece printr-o criză, însă nu e importantă criza, ci ce va rezulta în urma acesteia. Ce va rezulta în urma tuturor acestor probleme pe care le avem acum. Deci banii nu trebuie distribuiți orbește, uh, trebuie să avem o disciplină strictă și să nu uităm solidaritatea. Toate acțiunile trebuie să fie întreprinse având în minte scopul nostru. Și să nu uităm că Uniunea Europeană a reacționat târziu la ceva ce deja exista și ceva ce era greu de soluționat și sper ca prin noile schimbări practice să inversăm tendințele demografice și să începem să reacționăm cu un obiectiv clar în minte și să nu mai fim doar reactivi, să um, acționăm practic doar pentru a stinge incendiul odată ce acesta a izbucnit. Aceasta este calea pe care trebuie să, o, să ne îndreptăm. Vă mulțumesc, domnule senat, raportor. Aici se încheie dezbaterea celui de-al treilea grup de discuții. Vă mulțumesc foarte mult. Acum vom trece la următoarea parte. Domnul Buzek va fi președintele discuțiilor. 5 minute pauză. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, if I could ask you uh, to come back to your seat and... Dragi prieteni, vă rog să vă întoarceți la locurile dumneavoastră. Ne vom începe imediat uh, reuniunea. Este ultima reuniune plenară înainte de sfârșitul uh, adunării parlamentare comune. Trebuie să vă spun că această sesiune În această sesiune va interveni domnul Coșiniac Camiș, ministrul muncii din Republica Polonia și domnul Laszlo Andor, comisar pentru ocuparea afaceri sociale și incluziune din partea Comisiei Europene, bineînțeles. După aceasta vom avea o rundă de discuții și dacă vreți să participați la acestea, vă rog să completați formularele pentru a cere timp de vorbire în plenară. Ușierii care sunt în sală cu siguranță vă vor da formularul dacă aveți nevoie. și tot lor trebuie să le înmânați formularul odată completat. Odată ce l-ați completat. Vom avea două discuții, două prezentări din partea domnilor Camiș și domnul Andor. și dumneavoastră veți putea interveni preț de 3 minute. Vom pregăti și o listă cu vorbitori. Vom pregăti această listă și ordinea în care veți interveni următoarea. Doi membri din Parlamentele Naționale, unul din Parlamentul European și tot așa. 3 minute pentru fiecare discurs, pentru fiecare intervenție. Și un alt lucru important, dacă vreți să întrebați ceva sau să reacționați la intervenția făcută de un vorbitor, puteți ridica acel cartonaș albastru pe care îl aveți, eu nu am niciunul. Da, uite că îl aveți. Dar Asta doar dacă vreți să puneți o întrebare sau să faceți o scurtă observație. Iar vorbitorul respectiv poate răspunde. Pe scurt, e o discuție pe scurt. Cred că ați înțeles toate explicațiile și acum vom începe lucrările. În primul rând, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Coșinia Kamiț, care reprezintă guvernul polonez și președinția Poloniei. După cum vă spuneam, dumnealui ne va face o prezentare, după care vom uh, începe restul discuțiilor. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, în numele premierului polonez, Donald Tusk, și în numele Republicii Poloneze, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la dezbaterea de astăzi. Vă voi prezenta declarația noastră cu privire la uh, chestiunea socială și la evoluția demografică din Uniunea Europeană. E o adevărată onoare să pot să ascult părerile, sugestiile și concluziile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, secolul 20 a fost un uh, secol al unei explozii uh, sănătoase. Numărul locuitorilor s-a mărit de patru ori în acest secol. Acum o lună am ajuns la 7 miliarde de locuitori pe planeta noastră. Secolul 21, spun mulți experți, va fi secolul imploziei demografice. Rata fecundității e în scădere peste tot, atât în țările dezvoltate cât și cele în curs de dezvoltare. În ceea ce privește Uniunea Europeană, principala noastră trăsătură e că suntem principalul uh, continent afectat de acest fenomen, însă e și o șansă pentru a găsi niște soluții inovatoare. Majoritatea experților sunt de acord că îmbătrânirea populației și ponderea din ce în ce mai crescută a emigranților în rândul populațiilor noastre vor transforma Uniunea Europeană în următoarele decenii. societatea europeană se va grizona. Iar previziunile actuale spun că uh, la nivel uh, mondial uh, ponderea populației noastre va scădea. Legea fertilității nu e o lege a naturii. Și tot așa, pensionarea la 50 sau la 55 de ani nu e o lege a naturii. Dacă depășim, pentru a depăși aceste fenomene, trebuie să implementăm o serie de măsuri care uneori sunt foarte costisitoare. Nu e suficient ca un singur guvern să se ocupe de aceste chestiuni uh, timp de patru ani. Un alt lucru care ne confruntăm acum e criza. Și pentru asta e nevoie de anumite reduceri bugetare. E ușor să vorbești despre coeziune socială atunci când economia e în creștere. E bine, când vremurile se schimbă și apare o criză, nu mai e așa de simplu să vorbești despre coeziune. Avem o zicală în Polonia, îți faci uh, prieteni la nevoie. Și iată că a venit uh, momentul de a pune la încercare modelul social european. Deciziile pe care le luăm acum pot contribui la sporirea competitivității noastre și a coeziunii interne. Și de aceea e foarte bine că um, astăzi discutăm despre demografie și despre coeziunea socială. Dumneavoastră sunteți cei care veți uh, lua o decizie în legătură cu aceste schimbări care se impun. Dacă e să analizăm actualele tendințe demografice, vedem că bunăstarea relativă a cetățenilor noastre, prosperitatea lor relativă și nivelul ridicat de protecție socială de care uh, uh, dispun nu reprezintă niște amenințări uh, care să-i facă pe oameni să nu-și dorească să fie părinți. Trebuie să găsim niște căi pentru a concilia viața de familie și cea profesională și, de asemenea, să facem tot posibilul pentru a sprijini egalitatea între sexe. Pe lângă investițiile în familii, trebuie să investim și în sistemele de învățământ. Trebuie să pregătim și să educăm uh, vârstnicii, pentru ca aceștia să fie mai activi. Trebuie să, fi, să dăm dovadă de spirit uh, inovator și să nu uităm că avem din ce în ce mai multe ocazii politice de a pune în practică aceste schimbări. Pe piața muncii e nevoie de femei active, de tineri. Deci trebuie să promovăm toate căile prin care putem împăca viața de familie și cea profesională. Povara muncilor casnice trebuie purtată atât de bărbați cât și de femei, în proporție egală. Și o resursă neexploatată în Uniunea Europeană este tranșa celor care au peste 50 de ani. Sunt persoane uh, în formă din punct de vedere fizic, cu o agilitate intelectuală nemai văzută până acum. E o generație educată, pregătită, la nivelul cel mai înalt. Și această categorie de vârstă E practic reprezintă o șansă unică pe care o avem pentru dezvoltarea noastră în următoarele decenii. Președinția poloneză a stabilit anumite priorități sociale în legătură cu viitorul demografic al Uniunii Europene pentru a-i face pe vârstnici să fie mai activ pe piața muncii și pentru a încuraja și activitățile benevole, voluntare din partea acestora. Președinția germană a întreprins astfel de acțiuni în acest domeniu. Ei au lansat Alianța Europeană pentru Familie, însă noi am urmat deci și pașii uh, președinților maghiare și cehe care s-au ocupat de diferite aspecte ale demografiei. La îndemnul nostru, Consiliul European a adoptat o serie de concluzii privind o mai bună cooperare interinstituțională, privind uh, politicile, sociale de angajare și economice. Sperăm să avem un schimb de opinii mai organizat și mai sistematic pentru a putea pregăti documente strategice în uh, domeniul politicilor sociale. Astfel, experiențele practice pe care le-au domândit statele membre vor putea fi uh, folosite. Președinția Consiliului a adoptat uh, niște concluzii privind îmbătrânirea ca șansă pozitivă. Am atras atenția asupra aspectelor pozitive pe care le are acest fenomen. Am vorbit despre economia vii. Strategia 2020 are ca scop uh, reluarea impulsului de creștere. Și s-a spus că Segmentul tineretului reprezintă o problemă și de ce e important să se folosească rezervele existente pe piața muncii. Schimbările demografice survin, uh, au loc um, lent, însă efectul după aceea poate fi uh, foarte puternic. De aceea nu ne putem permite să pierdem timpul. Trebuie să împăcăm viața de familie cu cea profesională. Trebuie să adaptăm activitatea profesională la speranța de viață care a crescut. Trebuie să ne bazăm pe valorile care stau la baza Uniunii Europene. În eforturile noastre de a salva Uniunea Europeană de această criză, nu trebuie să renunțăm la Europa și la valorile noastre. Mulțumesc! Vă mulțumesc, că, domnule ministru. Lady. Acum îi dau cuvântul domnului comisar Laszlo Andor. Mulțumesc, domnule președinte Buzek. Doamnelor și domnilor, e o adevărată problemă, plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a discuta aceste teme atât de esențiale pentru viitorul nostru, coeziunea socială și schimbările demografice. Niște teme greu de abordat în climatul actual de criză economică și financiară. Demografia noastră se schimbă, populația se schimbă, rata natalității în scădere în multe state membre, iar numărul uh, europenilor um, în, vârstă activă e în scădere, începe să scadă. Iată o mare sfidare, însă o sfidare care trebuie să-i facem față. În octombrie 2006, Comisia Europeană a prezentat o comunicare în care stabilea o serie de reacții posibile la schimbările demografice. Însă ultima criză și pagubele aduse la finanțele publice au redus uh, mult marja de manevră în domeniu. Pentru a recupera economia, trebuie să ne respectăm angajamentele luate în strategia 2020 în care se recunoaște că succesul și prosperitatea noastră nu depinde doar de factori pe termen scurt, cum ar fi competitivitatea costurilor, ci și, pe, și de factori de termen lung, cum ar fi capitalul uman, eficiența de mediu și coeziunea socială. Reușita acestei strategii depinde în mare parte și de modul în care abordăm schimbările demografice, mai ales îmbătrânirea. Două scopuri majore din strategie sunt următoarele. Să ajungem la o rată de angajare de 75% în ceea ce privește tranșa 25-65 de ani și să scoatem din sărăcie 20 de milioane de oameni până în 2020. Pentru a ajunge însă, pentru a atinge aceste obiective și pentru a menține solidaritatea între generații, nu avem cum să intervenim fără un rol mai activ al vârstnicilor. În 2010, doar 46,3% dintre cei între 55 și 65 de ani aveau un loc de muncă. 64. 8,8% mai mult decât în 2001. Deci iată că am făcut mari progrese, însă trebuie să facem mai mult. Încă nu am ajuns la vârsta standard de pensionare de 65 de ani. Iar în 2009, vârsta efectivă când oamenii părăsesc piața muncii era de 61,4 ani. Comisia a pus accentul pe nevoia de a reforma sistemul de pensii. În 2012, în acel Annual Growth Survey, se vorbește despre asta. Finanțele publice trebuie să devină viabile și de aceea le cerem statelor membre să uh, strângă accesul la pensionarea anticipată și să facă legătura între vârsta de pensionare și speranța de viață. E o veste bună că trăim mai mult, însă dacă vrem să ne asigurăm că sistemele de pensii pot oferi pensii adecvate și că pot reduce nivelul de sărăcie între bătrâni, trebuie să profităm de această longevitate sporită și să o transformăm într-o viață activă mai, mai lungă. Și să nu uităm că nu doar pensiile vor fi suficiente pentru a face față problemelor legate de îmbătrânire. Chiar dacă oamenii nu vor să se sau nu se vor pensiona mai târziu, nu putem face nimic dacă nu au sănătatea necesară pentru a putea fi activi. În documentul privind pensiile vom vorbi despre toate acestea și vom analiza și beneficiile îmbătrânirii active. Trebuie să le dăm șanse celor vârstnici să rămână activi și să trăiască independent. Îmbătrânirea activă nu e un eufemism prin care le negăm oamenilor dreptul la pensie. Nu, e vorba de, o crea- de crearea unei societăți mai bune pentru toate categoriile de vârstă. Anul viitor vom face mari eforturi pentru a promova această agendă în cadrul Anului European pentru îmbătrânire activă și solidaritate între generații. În acest an, 2012, vom sublinia efectele, părțile pozitive ale îmbătrânirii. Vrem să promovăm condiții uh, mai bune pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă. Is the presence of... Un alt domeniu care trebuie să-i facem față e cel al inegalităților crescânde. Am văzut urmările inegalităților în multe feluri. Mulți oameni eh, au ajuns să fie dezamăgiți, să se simtă practic deconectați de politică. Această alienare subminează practic democrația și modelul social european. Nu ne putem atinge obiectivele fără o societate mai cuprinzătoare. Ce anume trebuie să examinăm cu atenție? Și anume inegalitățile între regiuni. Subutilizarea zonelor periferice din punct de vedere al potențialului agravează dezechilibrul economic și tensiunile sociale. Diferențele de venit dintre regiuni au fost în scădere în Uniunea Europeană, o veste bună, însă diferențele sunt încă enorme. Demografia a fost considerată în contextul, a fost luată în vedere în contextul regional, însă nu s-au întreprins uh, acțiuni hotărătoare. Dacă e să ne uităm la dezvoltarea durabilă, nu obținem foarte multe prin politica de coeziune în ceea ce este demografia. Demografia e văzută mai degrabă ca o problemă decât uh, ca o șansă. În al doilea rând, trebuie să facem față problemei arzătoare a șomajului în rândul tinerilor. Aceștia trebuie să aibă aptitudinile necesare pentru piața muncii. Avem mii de companii care încearcă să-și umple posturi vacante pentru că nu găsesc oameni calificați. Și ar lipsa de personal calificat ar putea duce la o gravă problemă care practic răutățește șomajul. Și un al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, imigrația. Uniunea Europeană are nevoie de o politică mai țintită în ceea ce privește migrația economică, bazată pe aptitudini. Armonizarea sistemelor de securitate socială și un sistem de recunoaștere a calificărilor ar face Uniunea Europeană o țintă mai atrăgătoare pentru acești potențiali imigranți. E nevoie de asemenea de politici economice și de educație pentru a le permite imigranților și urmașilor acestora să intre în câmpul muncii. În strategia UE 2020 recunoaștem faptul că trebuie să asigurăm coeziunea socială și teritorială pentru ca beneficiile creșterii și locurilor de muncă să fie împărțite echitabil obiectivele, trei dintre obiective, cele legate de o educație, ocupare, au uh, legătură directă cu demografia și trebuie să îmbunătățim sistemele de protecție socială pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili de efectele consolidării fiscale. Factorii de decizie trebuie să vadă dacă măsurile de conciliere sunt drepte Cugetarea, um, concilierea bugetară trebuie să se facă um, în mod echitabil. Povara trebuie împărțită și protecția socială trebuie asigurată. Inegalitățile sunt complexe, au cauze complexe și asta înseamnă că nu poți uh, trata problema fără o colaborare între diferitele părți interesate, comisie uh, și state membre, bineînțeles. Și de aceea vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, thanks a lot. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Acum începem discuțiile. Prima persoană de pe lista mea este domnul Nunio Filipe Mătieș. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Mai întâi de toate vreau să salut această inițiativă. Vine exact la momentul potrivit. Acum Trebuie să fim suficient de, cor, de curajoși pentru a introduce aceste teme pe ordinea de zi, ordinea de lucru, agenda de lucru a Uniunii Europene. Aceste discuții ne vor ajuta să amplificăm agenda europeană. Ne-am întâlnit astăzi pentru că trăim într-o perioadă în care trebuie să găsim neapărat soluții uh, care să contracareze toate provocările cu care se confruntă acum valorile și principiile europene. E important ca acestea să fie păstrate dacă e să inovăm, să fim competitivi și să aducem valoare adăugată și pe viitor. Pe parcursul istoriei sale, Europa a fost un fel de far fel de semnal pentru întreaga uh, lume, atât la nivel economic, cât și la nivel de principii, cât și la nivel de caracter sustenabil ale tu, al tuturor acelor aspecte care au generat puterea noastră de inovare. În această perioadă în care competiția devine din ce în ce mai uh, acerbă, noi trebuie să generăm o creștere care să ne permită a propaga și pe viitor aceste valori ale societății europene, valori pe care le-am apărat până în momentul de față. Tocmai de aceea e important să ne gândim la tipul de bogăție pe care trebuie să o generăm, tip de bogăție care este important pentru modelul social uh, european. Acum am înțeles că lipsa de creștere economică sustenabilă a avut un impact asupra tendințelor demografice, care la rândul uh, lor ar putea să pună în pericol modelul nostru social european. Deci trebuie să ne gândim la toate consecințele acțiunilor noastre. Ce trebuie noi să facem în momentul de față? Liderii noștri ar trebui să se concentreze, în primul și în primul rând, pe nevoile generațiilor următoare. Nu ar trebui să se mai axeze exclusiv pe următoarele alegeri. Asta în primul rând. În al doilea rând, societățile europene trebuie să devină mai uh, Uh, flexibile, iar instrumentele financiare ale comunității europene ar trebui să ne permită a pune în aplicare o serie de pro- proiecte și programe care vor genera creștere. În al treilea rând, avem nevoie de un model social european în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să ne axăm în acest context pe necesitățile, nevoile diferitelor generații. Noi, toți politicienii europeni, trebuie să ne asigurăm că valorile societății europene sunt într-adevăr uh, transmise la nivel mondial. Doar astfel putem ajuta la crearea unor uh, modele asemănătoare în uh, întreaga lume. Această dezbatere este deosebit de importantă pentru că, datorită ei, înțelegem că există diferite paradigme de dezvoltare pe care trebuie să le înțelegem în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să fim uh, să, să promovăm coeziunea socială și să devenim, să rămânem un exemplu așa cum am fost până acum. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Urmează reprezentantul Senatului Fran- Franței, domnul Lora. Monsieur le Président. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dezbaterile de ieri și cea de astăzi pe care le-am dedicat consecințelor sociale și economice ale evoluției demografice din Uniunea Europeană ar uh, duce, cred eu, la o constatare în parte negativă. De fapt, despre ce este vorba? În Uniunea Europeană vedem că statele noastre se confruntă cu efectele perverse ale procesului de globalizare, sigur însoțite și de efectele crizei financiare și a datoriilor suverane practic uh, se instalează o sărăcie pe care noi am crezut-o dispărută, uh, credeam că nu va mai apărea după 1945. Ambiția părinților fondatori ai Europei a fost de a crea prosperitate. Ce s-a întâmplat cu acest ideal? Astăzi constatăm că populațiile care migrează care vin spre noi și pe care noi trebuie să le acceptăm, sigur, nu oricum, nu în orice condiții, aceste populații reprezintă deci o speranță pentru populația noastră în curs de îmbătrânire. Din păcate, ele sunt uh, întâmpinate adesea de prejudecăți. Am preferat să-i vedem întorcându-se acasă decât stabilindu-se aici. Ce e de făcut pentru cetățenii europeni, având în vedere că există dificultăți tot mai mari legate de accesul la îngrijiri? Eu n-aș vrea să cred că Uniunea Europeană trebuie să se resemneze. Noi ținem la coeziunea socială și uh, ea reprezintă o garanție pentru întregul continent. Dar sunt foarte sensibili la problema accesului la servicii, la îngrijiri. Noi trebuie să accelerăm uh, procesul de recunoaștere și armonizare a calificărilor universitare, mai ales în domeniul sănătății. Trebuie să facilităm cooperarea transfrontalieră și să combatem orice posibilitate de penurie sau de deficiență. Trebuie să clarificăm mai bine cadrul juridic al serviciilor publice de interes general și știu că Uniunea Europeană s-a plecat asupra acestei problematici. Mă gândesc în special la activitatea comisarului Barnier. Într-adevăr, nu putem să mai acceptăm statul providențial care nu face decât să cheltuie. Cu toate acestea, și cheltuielile statului, cheltuielile publice, produc efecte pozitive pe care nu trebuie să le neglijăm. Legitimitatea acestor acțiuni a fost uh, pusă la îndoială de criza pe care o traversăm, dar trebuie recunoscut că niște cheltuieli sociale bine gândite ar, trebui, ar putea reda legitimitatea statului. Știu că în parlamentele naționale se dezbat aceste chestiuni, dar uh, acțiunea este cea care ar trebui să fie prioritatea noastră. Noi, împreună în Europa, ar trebui să trecem la acțiune în materie de formare și, de ce nu, chiar de cercetare cu privire la aceste chestiuni. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. conform listei de oratori, îi dau acum cuvântul domnului Borusevici, președintele Senatului polonez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum că am preluat președinția, dați-mi voie să îi dau cuvântul doamnei Iașlovietska. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisarul a spus cât se poate de clar că resursele umane ar putea reprezenta una dintre valorile esențiale pe care Uniunea Europeană le are în momentul de față la dispoziție. Lumea a fost modificată de europeni, a fost schimbată, modelată de către europeni, dar nu europenii din Europa, ci de europenii din uh, SUA și chiar din China. Dar adevăratele surse de gânduri inovatoare se regăsesc pe continentul european. Deci, iată, acesta este potențialul nostru esențial, și anume capitalul uman, cu, care, cu ajutorul căruia putem intra în competiție cu restul lumii. Vorbeam despre Fondul Social European. Eu uh, sunt îngrijorată de faptul că acest fond va fi folosit pentru combaterea sărăciei, dar nu în contextul uh, încurajării oamenilor să intre pe piața muncii, ci pur și simplu prin oferirea de ajutoare. Noi știm care sunt uh, toate uh, provocările cu care se confruntă persoanele active și uh, noi încercăm să rezolvăm toate aceste provocări, încercăm să încurajăm mobilitatea, chiar dacă în momentul de față uh, doar 2% dintre cetățenii europeni se bucură și folosesc activ acest, acest drept care le stă la dispoziție. Uh, Uh, ce facem noi în momentul de față pentru a sprijini mobilitatea? Prea puțin. Ce facem pentru a-i sprijini pe antreprenori? Prea puțin din noi. Din nou, tinerii ar trebui să fie încurajați să, să își uh, înființeze uh, companii, dar din păcate nici măcar la nivel european, dar aminte la nivel național, nu există fonduri puse la dispoziția IMM-urilor nu facem suficient pentru a-i sprijini pe tineri să înființeze IMM-uri și IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Vorbim despre familii, dar oare comunicăm noi cu familiile, înțelegem într-adevăr care sunt instrumentele necesare pentru susținerea acestui nucleu central al societății europene. Noi avem o serie de instrumente la dispoziție, dar sunt ele oare modelate pe nevoile familiilor? Am senzația că avem de-a face cu o moștenire uh, Uh, foarte tristă, o moștenire pe care trebuie să o îmbunătățim. Trebuie neapărat să le ascultăm pe ministrul uh, belgian al ocupării care spunea că Europa trebuie să fie mai puternic atrasă în discuția cu privire la pachetul uh, de guvernanță economică, pachet de guvernanță economică care ar putea aduce la îmbunătățiri și din punct de vedere social. Vă mulțumim foarte mult! Acum îi dăm cuvântul domnului Gorjeschi din partea Seimului polonez. Vă mulțumesc, domnule președinte. În discuțiile purtate până acum am înțeles că și am aflat că situațiile în ceea ce privește evoluțiile demografice și a, evoluțiile sociale din diferitele state sunt cât se poate de diferite. Situațiile diferă în uh, cele 27 de state membre. Spre exemplu, avem exemplul Regatului Unit, unde vârsta medie de a angajaților este puternic influențată de tinerii imigranți care încearcă să intre pe piața muncii, dar nu au abilitățile necesare pentru a o face în mod activ. Mai avem și un alt exemplu, uh, Estonia, în care Există probleme legate de sistemul uh, de sănătate, probleme care practic uh, îi uh, obligă pe cetățenii vârstnici să lucreze doar până la un anumit prag de vârstă. Deci, vedeți, există o serie de probleme care trebuie să fie uh, rezolvate probleme diferite, însă există și un numitor comun între aceste exemple diferite, și anume ce se întâmplă atât în Regatul Unit cât și în uh, Estonia. Există prea puține locuri de muncă nou create. Din acest punct de vedere ne confruntăm cu probleme structurale. Deci, problema care se pune acum este crearea de noi locuri de muncă. abia după ce le vom fi creat, vom putea discuta despre atribuirea acestor locuri de muncă tinerilor sau, din potrivă, vârstnicilor. Există într-adevăr un fel de modificare a generațiilor, schimbare a generațiilor, și anume trăim din ce în ce mai mult, ă, persoanele în vârstă sunt active pentru o mai lungă perioadă de timp, persoanele active sunt mai sănătoase, uh, aceste persoane nu trebuie neapărat să recurgă prea des la sistemul sanitar și uh, aceste lucruri uh, practic ajută atât bugetele naționale cât și uh, bugetele persoanelor vârstnice care datorită acestor caracteristici pot activa mai mult pe piața muncii. Și prin urmare, care este a, a, apelul meu. Haideți să creăm un fel de coș de instrumente europene puse la dispoziția statelor membre și să lăsăm statele membre să folosească instrumentele individuale după bunul lor plac și după bunele lor uh, sau în funcție de nevoile lor. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul domnului Herman de Croo. Domnia sa reprezintă Parlamentul Belgian. Aha. Dobrze. W takim razie proszę o zabranie głosu pana Jesmonda Mulieta z Parlamentu Malta. Se pare că dumnealui nu este prezent. Am să dau cuvântul domnului Mulie din partea Parlamentului maltez. Mulțumesc, domnule președinte. Malta nu se confruntă cu o rată ridicată a șomajului, totuși avem și noi provocări în ce privește participarea pe piața muncii, mai ales aici mă gândesc la femei. Femeile încă nu participă suficient pe piața muncii, cele peste 40. Majoritatea soluțiilor propuse aici e, merg în direcția creșterii facilităților pentru copii. Da, și noi avem centre pentru copii, servicii, dar uh, așa cum am spus mai devreme, când l-am întrebat pe domnul Augustin uh, ce vom face pentru a scădea birocrația cu care se confruntă angajatorii și cum vom putea crea condiții de muncă ce să nu descurajeze investitorii, cum credeți că vom putea crea noi locuri de muncă? Eu nu sunt de acord cu senatorul Augustin, care a spus că soluțiile la globalizare trebuie să fie locale. Anumite regiuni, anumite țări nu se află într-o poziție suficient de puternică pentru a se lupta cu globalizarea de unele uh, singure. Trebuie să folosim bunele practici și să nu îi mai lăsăm pe tineri să se bazeze strict pe locațiile de șomaj, ci să, încerc, să încercăm să integrăm cumva pe piața muncii, chiar și pe locuri de muncă mai slabe, dar cumva trebuie să îi ajutăm să le consolidăm viitorul. În ce privește costurile de producție în țări precum Malta, cea mai mare provocare pentru costurile de productivitate o reprezintă energia, iar aici politica de coeziune ne poate ajuta ne putem uh, folosi de ea pentru a reduce costurile electricității. În țara mea, 99% din energie este produsă din combustibili fosili. Deci avem nevoie de stimulente mai mari pentru energiile regenerabile. Vrem eficiență energetică a clădirilor. Și cred că IMM-urile merită un sprijin deosebit pentru a putea să folosească energiile regenerabile și a scădea costurile de producție. Avem nevoie de mai multă cercetare în acest sens. Ieri, raportorul Van Nistelrooy a făcut o referire la domeniul cercetării și a propus să creștem cheltuielile pentru cercetare. A arătat că țările și regiunile de convergență vor primi mai multă susținere pentru a exploata aceste fonduri suplimentate și că se va crea un fel de sistem crescător de excelență. După cum știm, cercetările științifice au nevoie de capacitate, de clustering și așa mai departe. Deci nu ne putem mulțumi cu conceptul de convergență. Nu doar aceste regiuni sunt dezavantajate. Există țări uh, care, din păcate, nu pot trece prin faza de tranziție deoarece nu au capacitățile necesare. Ele nu au o tradiție îndelungată a finanțării cercetării și nu au, deci, nici capacități. În plus, sunt dezavantajate și din cauza poziției geografice. Sunt periferice, deci nu pot participa la clastere. Însă, politica regională ne poate ajuta. Trebuie să vedem care sunt regiunile care au cu adevărat nevoie de asistență. Fondurile regionale ar trebui îndreptate spre acele regiuni care ne pot ajuta să combatem efectele globalizării și să creăm locuri de muncă. Dziękuję Președintele, mulțumim. Acum îi dau cuvântul doamnei Karima Venelinova Krumova. ei reprezintă Parlamentul Bulgar. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, din partea delegației bulgare, țin să vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni parlamentare comune. creșterea șomajului, îmbătrânirea populației și nevoia de a transforma sistemele noastre sunt priorități și pentru Bulgaria. Trebuie spus că toate aceste probleme au apărut din cauza că am fost neglijenți vreme de mulți ani. Totuși, ar trebui să facem mai multe pe viitor, astfel încât viitorul să fie mai suportabil pentru noi și copiii noștri neîndoielnic, unul dintre pașii pe care trebuie să-i facem este să creștem vârsta de pensionare. Avem nevoie de măsuri mai uh, bune pentru a ameliora sistemul. Știm că acest proces nu va fi unul rapid. Tocmai de aceea vrem să facem un apel la toate statele membre ale Uniunii Europene să împărtășească din bunele lor practici. întotdeauna ajută să înveți din bunele practici ale altora. Iar în ce privește solidaritatea, vreau să spun că bulgarii, poporul bulgar, știe că nu sunt uh, sau nu este singur. Cei care au peste 60 de ani ar trebui să rămână mai mult pe piața muncii. În această săptămână, în Bulgaria, adoptăm bugetul pentru anul 2012. Ei bine, în această situație de criză, bugetul nostru este unul adecvat și ține cont de problemele pe care le discutăm aici, de egalitate socială și de toate celelalte aspecte. Toate măsurile care sunt adoptate la nivel european trebuie să se bucure de sprijinul tuturor statelor membre. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult. În continuare, dau cuvântul doamnei Zita Gurmai din partea Parlamentului European. Thank you very much. I'm very pleased that during the Polish Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că în timpul președinției poloneze am putut organiza această reuniune atât de importantă. Și uh, noi uh, suntem uh, bucuroși uh, că prietenii noștri polonezi uh, au avut ocazia de a face acest lucru. Sunt încântată de ce se întâmplă astăzi aici. Vorbim despre Europa în schimbare. Nu ne confruntăm doar cu uh, evoluții demografice negative, ci și cu rata șomajului, cu reforma sistemului de pensii și mă bucur că domnul Andor este alături de noi, deoarece domnia sa este responsabil pentru noua carte albă să le luăm pe fiecare pe rând. În ce privește șomajul tinerilor, avem 25 de milioane de tineri șomeri. 5 milioane foarte tineri. Și vedem că printre ei avem mai multe femei decât bărbați. Așa că m-am bucurat când domnul Barroso a făcut o declarație foarte clară cu privire la șomajul rândul tinerilor, deoarece lor trebuie să le acordăm o atenție deosebită. De ce? Am văzut ce s-a întâmplat în timpul primăverii arabe. Am fost uh, la o reuniune cu țările ACP și am văzut acolo că șomajul în rândul tinerilor nu este doar un fenomen la noi, ci peste tot în Europa. Vestea cea bună este însă că, dacă pot să spun așa, șomajul în Africa este și mai mare decât la noi. Deci aș spune eu că stăm pe un fel de bombă cu ceas. De aceea avem nevoie de răspunsuri rapide și fiabile. Cât privește reforma pensiilor și Carta Albă, de ce sunt acestea importante? E bine, eu sunt nemulțumită de faptul că Carta Albă întârzi ar fi trebuit să fie publicată pe 9 noiembrie sau chiar mai devreme. Mă îngrijorează deoarece acum 5 uh, femei din 10 sunt uh, sărace în Europa și dacă nu facem ceva, practic toate femeile vor fi sărace. Suntem suficient de bogați încât să nu combatem acest fenomen? Nu cred. De aceea mă bucur că, iată, comisarul care este responsabil pentru egalitatea de gen uh, se asigură că există și o dimensiune a genului în această reformă. Nu putem uita că, practic, uh, femeile reprezintă 52% din populație. În ce privește schimbările demografice, vreau să spun clar. Trebuie să împăcăm ă, familia cu munca. De aceea, ieri, la congresul din Berlin, la care am participat, am uh, aflat o veste bună. Trebuie să învățăm din bunele practici, chiar dacă nu sunt uh, bunele practici ale Uniunii Europene. Trebuie să ne dăm seama că deși avem uh, cele mai multe femei angajate pe piața muncii în Europa față de restul lumii, ele au și uh, cei mai mulți copii. Practic, ar trebui uh, ca cineva să înțeleagă că trebuie să avem femei pe piața muncii, trebuie să avem un acces la serviciile de îngrijire a copiilor. Dar nu e ușor să le împaci pe cele două. De ce? Pentru că acum Europa e în schimbare. Asta înseamnă că ne confruntăm nu doar cu o criză financiară economică, ci și cu una morală. Dacă ne gândim la ce crede Euro- cetățenul european despre noi, și asta se vede din rata de participare la alegeri, e bine, trebuie să acordăm o șansă cetățeanului de rând să participe la construcția europeană și va putea face acest lucru prin noul instrument care intră în vigoare în aprilie 2012. Însă întrebarea care se pune este, îi tratăm suficient de bine pe cetățenii noștri? Avem suficient contact cu ei? Cât de apropiați suntem noi de cetățenii obișnuiți? Cetățenii ar trebui să primească niște răspunsuri. Uh, ce urmează? Ce mi se va întâmpla mie pe viitor? Ce soartă mă așteaptă? Ei vor uh, să își cumpere pâine, să-și poată permite o pereche de pantofi pentru copiilor, acestea le sunt preocupările. Deci când vorbim de coeziune și provocări demografice, trebuie să rămânem raționali și realiști. Deci când vorbim despre aceste probleme, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate decizională. Și apoi ne rămâne să vedem ce se va întâmpla în timpul acestui weekend – avem o responsabilitate uriașă, însă viteza cu care luăm decizii este crucială. Noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru soarta celor 500 de milioane de locuitori. Deci mă bucur această inițiativă a Poloniei, mă bucur că sunt prezenți mulți colegi din Polonia. Mulțumesc încă o dată. I proșa... Președintele, mulțumim foarte mult, doamna Gurmai. În continuare, am să dau cuvântul doamnei Gașduscova, care reprezintă Senatul Cehiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mai întâi de toate, dați-mi voie să fac un comentariu cu caracter general și mai apoi uh, voi spune câte ceva despre cercetare uh, cercetarea esențială pentru sprijinirea dezvoltării economice. Așadar, mai întâi de toate, vreau să mulțumesc președinției poloneze pentru tema aleasă pentru această întâlnire. Modelul social european este esențial pentru viitorul Uniunii Europene, dar și pentru viitorul întregii lumi. Vedem că în statele membre nu se acordă suficientă atenție acestei teme. Am participat la mai toate întâlnirile interparlamentare și uh, pornind de la această experiență a mea, dați-mi voie să spun că sunt dezamăgită de prezența la această întâlnire interparlamentară. Aceasta este problema cu care ne confruntăm noi în Europa acum. În Cehia, spre exemplu, este cu atât mai prevalent acest uh, scepticism uh, european. În momentul în care cetățenii cehi se gândesc la Bruxelles, se gândesc în primul rând la fondurile structurale și la birocrația excesivă și la reglementările excesive. Nu au senzația că Europa îi, pot, uh, îi poate ajuta. Cu toate acestea, noi trebuie să le arătăm oamenilor că doar împreună putem să rezistăm în fața competiției mondiale. Trebuie acum să ne apăre, apărăm continentul, continentul pe care se regăsesc cele mai bune condiții de viață, continentul pe care sustenabilitatea este sau era până în momentul de față garantată. Și cred că aceste argumente ar trebui să le aducem în fața cetățenilor europeni. Trebuie să apărăm modelul social european. În ceea ce privește coeziunea, trebuie să continuăm pe aceleași, în aceeași direcție și să arătăm faptul că această temă este una europeană, nu una națională. Mă tem că statele noastre încă nu și-au dat seama de acest lucru. Și acum trec la uh, tehnologie, la inovare, știință. Aceste, aceste domenii trebuie să fie sprijinite prin intermediul politicii de coeziune și în regiunile mai puțin dezvoltate. Acesta este obiectivul politicii de coeziune. Dar problema este că, spre exemplu, în Cehia, instituțiile științifice se află cu toatele bazate într-un singur oraș, și anume în Praga. Iar Praga este o regiune foarte dezvoltată. Conform uh, acestei categorii din care face parte uh, Praga, regiunea nu poate primi fonduri suplimentare. Lucrul acesta este trist, pentru că dacă oamenii noștri de știință ar fi mai mult sprijiniți financiar, atunci ar deveni cu siguranță excelenți în cel mai scurt timp cu putință. Și astfel, uh, competitivitatea noastră, productivitatea noastră și creșterea noastră uh, economică ar putea să fie promovate și mai mult. Și acesta este, acest comentariu al meu este o reacție la intervenția domnului Van Nistelrooy, uh, intervenția de ieri. Și uh, cred că Cehia nu este singurul stat membru care se confruntă cu astfel de probleme. Și acum uh, o urare pentru anul 2012 urez parlamentelor naționale și Parlamentului European să aibă capacitatea de a crea o viziune comună, o viziune europeană în anul 2012, astfel încât uh, continentul nostru să aibă și pe viitor o dezvoltare armonioasă. Și cred că împreună putem să transformăm în realitate acest obiectiv. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul următorului vorbitor, domnului Kevin Hopkins din partea Camerei Comunelor. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că salut uh, contribuția reprezentantului ungar care a vorbit atât de pasionat despre șomaj, despre problemele sociale ce decurg din acest fenomen. N-am să vorbesc uh, despre șomajul în rândul tinerilor decât incidental, ca parte din întreg. Am uh, primit niște mesaje surprinzătoare din uh, partea colegilor în aceste două zile. Unii sunt preocupați de scăderea natalității. Noi, uh, în Marea Britanie, avem tocmai contrarul, o creștere a populației. Dar avem și o rată foarte mare a imigrației din partea țărilor unde scade natalitatea. De asemenea, tinerii calificați sunt tot mai puțini. Ei uh, emigrează în țări uh, precum Marea Britanie, în care avem un șomaj relativ ridicat, poate nu chiar atât de ridicat, dar oricum, și în care îi întâmpinăm pe tinerii care sunt cei mai calificați și mai bine orientați. Deci uh, ei creează o scurgere de calificări în unele țări și vin la noi. Pe de altă parte, vedem că în Marea Britanie mulți dintre tinerii aceștia calificați care emigrează își găsesc un loc de muncă și tinerii noștri britanici rămân șomeri. Ceea ce sigur înseamnă că guvernul trebuie să instruiască mai bine pe cei care nu sunt pregătiți, care nu au calificări, pentru că slujbele pe care le-ar fi putut uh, ocupa aceștia merg la români sau la alții tineri foarte bine pregătiți din estul Europei. Probabil că cei care vin din uh, Europa de Est reprezintă floarea tinerimii de acolo. Dacă toată lumea ar fi la fel de bine pregătită ca cei care vin spre noi, înseamnă că sunteți uh, cu niște țări minunate. Sunt uh, oameni excelenți uh, care vorbesc limba engleză și care uh, sunt foarte buni. Nouă, unora ne este foarte greu să vorbim o limbă străină. Iată deci care este problema în ce privește ocuparea. Nu vom putea rezolva această problemă dacă nu o abordăm la nivel global, la nivelul întregii lumi dezvoltate. Și nu o putem rezolva prin austeritate. Există o mare presiune în sensul austerității pentru a reechilibra finanțele publice, dar asta creează șomaj, venituri mai mici pentru populație și, practic, agravează problema, nu o rezolvă deloc. Nivelul de trai uh, scade. În uh, unele țări am văzut că ni se cere să nu ne întindem mai mult decât ne e plavuma, ca să ne exprimăm așa. Și uh, crește șomajul, productivitatea nu este bună, dar, pe de altă parte, există și uh, capacitatea de producție în exces. Dacă am putea să le combinăm, să le echilibrăm cumva pe cele două, am putea scădea șumajul și crește nivelul de trai și deficitul bugetar s-ar rezolva de la sine. Cum putem face acest lucru, însă, aceasta e întrebarea. Nu avem timp acum să intrăm în detalii. Am câteva idei în minte. Ce pot să spun acum este că deflația uh, este obsesia cea mai nouă a Uniunii Europene și a multor state membre. De fapt, noi ar trebui să acționăm în sens invers. Avem uh, la îndemână lecțiile învățate în anii 30, când uh, țările au um, redus cheltuielile și au încercat să scadă șomajul, dar abia la sfârșitul anilor 30 am început să ne, să ne revenim când am introdus politicile lui Keynes – nu trebuie să repetăm greșelile trecutului. Dacă vrem să existe o coeziune socială veritabilă și un model social funcțional, trebuie să ne schimbăm modul de gestionare economică. Trebuie să avem în vedere interesul cetățenilor și nu să ne lăsăm la mila piețelor care nu vor reuși să rezolve singure aceste probleme. A fost sigur foarte la modă să te lași pe mâna pieței în ultimii ani, dar aceste economii de piață trebuie gestionate. Doar așa vom putea crea locuri de muncă pentru toți oamenii. Acum trebuie, cred, să ne reîntoarcem la un fel de model intervenționist, să nu lăsăm totul la latitudinea piețelor nerestricționate. Mulțumesc! Proszę o zabranie głosu. Mulțumesc. Doamna Edith Bauer vă lua cuvântul acum. Mulțumesc. Aș vrea să spun în primul rând cât de recunoscătoare sunt președinției poloneze pentru că a pus pe agenda politică aceste chestiuni. Am impresia că în ultimul an în această sală de plenară nu am prea discutat, nu am discutat atât de mult problemele sociale așa cum am făcut-o în ultimele două zile. Asta și pentru că activitatea noastră a fost dominată de criza financiară și oarecum agenda noastră a fost luată o statică de ce se întâmpla cu criza. să trebuie să recunoaștem că există și o criză a valorilor care poate avea niște efecte la fel de grave ca și criza financiară. În contribuțiile făcute s-a făcut un bun diagnostic al situației, o bună analiză a acesteia. Știm, cam știm în general ce trebuie făcut, însă acolo unde avem lipsuri, ă, însă nu știm exact cum ă, trebuie să facem aceste lucruri. Există de asemenea discrepanțe în ceea ce privește evoluția statelor membre și se vede cât de clar e să avem ă, o soluție pentru toate aceste probleme. Ceea ce privește schimbările demografice, să vă dau un exemplu. Aici, în Parlamentul European, avem la dispoziție foarte puține mijloace de a îmbunătăți rata natalității. Avem un singur instrument, concediul de maternitate, legislația privind, legi, privind concediul de maternitate. Care sunt veștile de la Consiliu însă? propunerea Parlamentului nu va fi acceptată de Consiliu. Ce înseamnă asta? Această propunere practic a dat greș. Deci iată cât de greu e să identifici un standard minim pentru găsirea unei soluții. Vedeți, prin urmare, cum instituțiile europene nu au neapărat uh, competențe în ceea ce privește latura socială a lucrurilor. Aici statele membre sunt, uh, sunt uh, cele care iau hotărâri și dat fiindcă pot să pun și întrebări, vreau să știu ce s-a întâmplat cu propunerea de legislație privind concediul de maternitate. Ce vom primi? Vom primi un nou document modificat de la Consiliu. Ce s-a întâmplat deci cu această propunere de lege pentru concediul de maternitate? Acum, ceea ce privește îmbătrânirea activă. E o problemă care poate nu pare atât de importantă astăzi, însă e hotărătoare pentru viitorul nostru. Și nu avem prea mult timp la dispoziție pentru a identifica soluțiile adecvate. Comisia spunea că doar 74% din cei care au peste 55 de ani uh, lucrează. 47%, mă scuzați, și la femei procentul e și mai scăzut, 37%. Ca și cum femeile ar îmbătrâni mai repede sau eventual se confruntă cu alte provocări în această etapă a vieții lor, altele decât cele pe care le-au bărbații. Deci chiar dacă aceste chestiuni nu sunt de actualitate, să zicem așa, pe timp de criză, deci trebuie tot, trebuie să le aducem în discuție, să vorbim despre drepturi legale, între drepturi legale pentru bărbați și femei. Deoarece impactul economic este, este grav, este major. Un alt aspect la care aș vrea să mă refer acum este combaterea sărăciei. Știți cu toții că în strategia 2020 avem acel obiectiv de a scoate din sărăcie 20 de milioane de oameni. Însă, de când am stabilit noi acest obiectiv, numărul de săraci a crescut cu cel puțin 20 de milioane și foarte mulți copii trăiesc în condiții de sărăcie și o problemă care are o legătură strânsă cu economia. Vorbim aici de resurse, vorbim de viitoarea noastră forță de muncă. Acești copii care acum trăiesc în sărăcie nu au cum să dobândească uh, abilitățile necesare, nu au cum să fie educați așa cum trebuie și s-au menționat aici discrepanțele crescând de la nivel de societate. Un istoric spunea că diferențele sociale și de venit sunt uh, mai reduse, au fost, sau reduse redus de-a lungul timpului, însă au dus totuși la războaie sângeroase. Deci cum putem acum să facem față acestor disparități? Deja vedem că acestea pot uh, duce la niște tensiuni sociale majore. Mulțumesc, spune președintele. Acum îi dau cuvântul doamnei Iana Tom din Parlamentul Estoniei. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Trebuie să recunosc că devin din ce în ce mai îngrijorată. Poate că ieri am fost cam uh, aprinsă, m-am aprins cam mult în intervenția mea. Da, poate că cineva m-a înțeles că n-aș fi mulțumită de succesul Estoniei. Nu, eu cred că ne-am descurcat destul, destul de bine și domnul Buzek a fost recent în Parlamentul nostru, ne-a felicitat pentru progresele făcute. Uh, da, știi că, știm că unii privesc parul ca fiind pe jumătate plin, alții pe jumătate gol. Pentru mine e clar pe jumătate plin. De exemplu, am făcut multe lucruri bune. Sistemul de concediu de maternitate e foarte bun. Femeile, mamele primesc până la 16 luni de concediu plătit integral, avem o serie întreagă de programe asemănător celui din Polonia, 50 plus. Am încercat să-i includem pe vârstnici pe piața muncii, am crescut vârsta de pensionare și foarte adesea bărbații noștri merg uh, direct de la lucru la cimitir, deoarece nu trăiesc suficient pentru a prinde pensia. Premierul nostru a primit și un premiu internațional pentru politicile bugetare stringente pe care le-am uh, pus în practică. A fost elevul cel mai uh, cel mai sârgâncios din uh, Uniunea Europeană, însă uite că ajungem și la paharul pe jumătate gol. Avem și probleme. Și un alt exemplu să vă dau. Familia noastră cea mai numeroasă, cu 16 copii, a trebuit să se mute recent în Marea Britanie și domnul Hopkins spunea că lucrurile nu stau așa de bine în Marea Britanie, ă, însă acolo tind să fie mult mai ă, mult mai ă, prielnice, dați fiindcă o familie atât de numeroasă a ales să se mute în Marea Britanie. Am lansat de asemenea și alte programe pentru medici, de exemplu. Sprijinim medicii care sunt gata să se mute în zone părăsite. Îi plătim 15.000 de euro anual cu condiția să rămână în regiunea respectivă vreo 5 ani. Să în Finlanda, un medic bun ar câștiga banii 15.000 de euro în 3 luni da, întreprindem diferite programe, însă ce obținem cu toate acestea? Dacă e să vorbim de poli- despre politica de coeziune, cred că ar trebui să ne asigurăm că fondurile sunt distribuite uh, egal. Paharul niciodată nu va fi plin cu totul. Probleme vor exista întotdeauna undeva. Uh, Țările membre au probleme de finanțare, țările noi au probleme legate de rata natalității. Mâine va trebui să ne adoptăm și bugetul. Iar eu, ca vicepreședinte a Comisiei de Afaceri Sociale, nu prea sunt de acord cu acest buget, însă trebuie să-l adoptăm, deoarece trebuie să contribuim și noi să ajutăm Uniunea Europeană să depășească criza actuală. Nu îmi place ce trebuie să fac, însă trebuie să facem toate acestea și Țin să subliniez că totul are un cost și pentru unele state membre costul e deja prea ridicat și uh, când e vorba de coeziune eu nu cred că putem să mai reducem fondurile. Ăsta e adevărul. Vă mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului Laius Mile din Parlamentul Maghiar. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste două zile, indiferent despre ce am vorbit, despre specificitățile tendinței demografice, despre imigrație sau locul femeilor, despre tineri, despre vârstnici. Deci de fiecare dată a existat un numitor comun. Cu toții am fost destul de îngrijorați în legătură cu viabilitatea sistemului uh, european și a valorilor noastre. Cu toții uh, ne întrebăm dacă modelul nostru de bunăstare trece printr-o criză sau nu. Aș vrea acum să mă refer la anumite elemente. Când am vorbit despre situația femeilor pe piața muncii, ar trebui să înțelegem foarte clar că atunci când există un contrast marcat între viața de familie și cea profesională, femeile sunt practic între ciocan și nicovală. Și principala urmare a acestui fapt este că femeile au copii la vârste din ce în ce mai înaintate. Deci o urmare demografică clară. Deci există clar aici o opoziție între viața de familie și cea profesională și nu și dacă nu vom putea oferi niște garanții juridice, nu, că nu facem nimic, nu putem inversa această tendință. Am vorbit și despre, s-a vorbit și despre educație și importanța acestea. Să vă dau un exemplu pentru a vă arăta cu ce dileme trebuie să ne confruntăm și în Ungaria știm destul de bine că învățământul trece printr-o criză. Profesia de profesor nu mai e atât de apreciată și de respectată. Problema e însă cum vom putea asigura salarizarea acestor persoane, deoarece dacă vrei să atragi oameni uh, în acest domeniu, e nevoie de un salariu destul de ridicat. Însă aici apar probleme, deoarece profesorii mai în vârstă vor spune că începătorii sunt avantajați. Au o situație mai bună decât cei pe care au ei după ani și ani de experiență. Deși în cadrul acestui model vedeți uh, cât de greu e să găsești o soluție. Și dacă nu găsim o soluție, vom uh, avea în continuare aceste tensiuni. Da, ne îngrijorează soarta modelului european. Nu numai Europa e în mișcare, ci, în, ci întreaga lume e în continuă transformare. Auzim despre inițiative pentru Euroasia. Eurasia, nu știu cine ar urma să fie implicat acolo. Poate că rușii sunt cei care susțin din spate această idee, însă vedeți că există concurență și lucrurile s-ar putea schimba. Deci acum nu trebuie să ne confruntăm doar cu criza, ci și cu noi concurenți pe piața internațională și e clar că în momentul de față nu putem evalua exact problemele și mm, consecințele lor. Vă mulțumesc acum domnul Andrei Zerb din Parlamentul European. Mulțumesc. Reuniunea de astăzi are loc într-un anumit context. Pe 8 și pe 9 decembrie vom avea un summit al Consiliului, cu ocazia căruia se va discuta despre criză și despre posibilele soluții și, bineînțeles, despre măsurile de disciplină bugetară și viitorul zonei euro. Se va vorbi de asemenea și despre bugete bugetele din statele membre pentru a nu pune în pericol coeziunea socială. Însă există întotdeauna tot felul de ispite. De unde să reduci cheltuielile bugetare? Ei, de multe ori se dorește să se reducă cheltuielile sociale. E foarte important să acordăm o mare atenție acestei probleme. cum poți exprima mai bine părerile unui anumit popor decât în parlamentele naționale și în Parlamentul European. Când mă întâlnesc și cu studenții, mă întreabă de foarte multe ori uh, unde sunt oamenii de care dumneavoastră politicieni ar trebui să aveți grijă, care este subiectul și obiectul politicii. Cui este adresată politica oamenilor sau nu? Cred că ar, fi, ar trebui să fim foarte atenți la astfel de comunicări. Toate instituțiile europene par acum să vorbească de criză, despre criză însă. Urmarea imediată este a, a crizei este nivelul de trai. De ce vorbesc despre asta? O dezbatere recentă privind bugetul pe 2012 s-a încheiat cu un compromis. Statele membre au hotărât să nu aloce întreaga sumă. Și de ce întreb? Unde vreți să faceți reducere? bine, la Fondul Social European. Deci aici nu toate proiectele vor fi duse la bun sfârșit. Deci e foarte important să ne dăm seama de asta în discuțiile noastre de astăzi. Atât comisarul cât uh, și ministrul care reprezintă prezidenția poloneză au spus cât de însemnat este proiectul nostru numit Strategia Uniunea Europeană 2020. Ce mi-a plăcut în prezentarea făcută e că am depășit modelul tipic tehnocratic de prezentare a viitorului Uniunii Europene. Reducerea excluziunii sociale e un element important. 15% din tineri nu-și obțin nici măcar certificatul uh, de învățământ secundar. Deci ce șansă au acești tineri să-și găsească un loc de muncă în viitorul apropiat? Dacă un procent atât de ridicat, nici măcar nu-și termină gimnaziul. Unii au anumite deficite de dezvoltare din cauza disfuncționalității din cadrul familiilor, deci sunt multe probleme și acum aș avea o întrebare pentru comisie. Da, ne simțim ispitiți de acest proiect bun, UE 2020, pentru care combaterea sărăciei a fost o prioritate și o excluziune. Deci ar vrea să știu dacă acest uh, proiect va fi eliminat treptat. Ce se va face? accesul la universități, accesul la Europa digitală, toate acestea sunt elementele importante din proiect. Însă nu crezi că din cauza crizei un astfel de proiect poate fi pur și simplu eliminat? Ce credeți? De asemenea, în Cadrul de cooperare cu Comisia propus de comisarul Barnier, dumnealui a vorbit despre IMM-uri și a spus că ar trebui să creăm 5 milioane de locuri de muncă până în 2020, însă mă întreb dacă avem suficiente instrumente și elemente pentru a îmbunătăți situația ocupării în Uniunea Europeană. Vom putea noi combate excluziunea socială? Avem o proiect, un proiect excelent de înființare a cooperativelor sociale, însă doar uh, la nivel de idee acum. Cum poți sprijini întreprinzătorii din punct de vedere financiar pentru a ajuta să înființeze aceste cooperative sociale? Cum le putem arăta calea pe care să se îndrepte ei ulterior? Ni s-au dat aici, ni s-a dat aici exemplul Poloniei, să mă întreb cum am putea încuraja cetățenii în loc să le dăm bani, eventual deci în loc să le dăm peștele, mai bine să învățăm să pescuiască, nu? Cum se spune. Piețele oricum sunt foarte sensibile și cred că ar trebui să facem tot posibilul ca activitățile noastre să aibă uh, ca obiect ființele, cetățenii. Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului Sanuno din Parlamentul Portugaliei. Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros... Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Înainte de a trece la esența intervenției mele, dați-mi voie să spun că audierea sau întâlnirea din aceste zile arată cât de importantă este discuția purtată cu parlamentele naționale, pentru că parlamentele naționale sunt uh, cele mai informate cu privire la situația de la fața locului. Și acum să trec la esența intervenției mele. În aceste două zile am discutat despre politici menite a sprijini inclu- includerea tinerilor pe piața muncii, politici uh, care vizează pe vârstnici, oferirea posibilității de continuare a carierei acestor cetățeni uh, vârstnici, am vorbit despre coeziune, integrare socială, solidaritate, etc. Toate aceste obiective însă necesită finanțare cu toate acestea, trebuie să ne gândim la modul în care putem uh, proteja uh, modelul social european. Cum uh, pot fi făcute lucrurile acestea? Ei bine, avem mai multe exemple din diferitele state membre. Spre exemplu, în Portugalia, în momentul de față, se discută anumite modificări ale codului muncii care vor duce la scăderea veniturilor și la prelungirea orelor de lucru. De asemenea, în bugetul pe 2012 din uh, Portugalia s-au prevăzut scăderi de finanțare în ceea ce privește politicile sociale. Deci, vedeți, ce vreau eu de fapt să spun? Uh, că există o contradicție clară între ceea ce spunem noi că ar trebui să se facă la nivel european și ceea ce se face într-adevăr în statele membre. Și ce se face în statele membre? Se impun măsuri de austeritate, se fac scăderi bugetare. Acum statele membre trebuie să ia o decizie. Ce vor? Vor să se perpetueze în continuare modelul social european care a stat la baza proiectului european sau nu? Date fiind problemele noastre demografice, mă întreb cum vom reuși să găsim finanțarea necesară pentru toate aceste măsuri despre care vorbim uh, acum, atât uh, până în momentul în care creșterea economică va fi din nou garantată. Cum vom putea, într-adevăr, să păstrăm uh, modelul social european? Eu cred că lucrul acesta este posibil, dar cum? adoptând niște decizii politice cât mai curând cu putință și toate aceste decizii trebuie să fie cât se poate de clare. Parlamentul European și uh, Comisia Europeană trebuie să ne ajute să facem asta. Mulțumesc! Vă mulțumim mult! Îi dăm acum cuvântul domnului Laslo Andar, Andor, domnului comisar. Stimați membri, doamnelor și domnilor, îmi cer scuze pentru faptul că voi răspunde foarte succint. Văd că dezbaterea noastră s-a prelungit mai mult decât era anticipat, iar eu va trebui să trec la o altă conferință cu privire la inegalități. În orice caz, Intervențiile dumneavoastră m-au ajutat foarte mult. Doamna Bauer vorbea, spre exemplu, despre necesitatea de a elimina inegalitățile din Uniunea Europeană. Uh, Domnia sa vorbea despre necesitatea implicării noastre a tuturor. Spunea că nu doar decidenții economici și politici trebuie să fie implicați în luarea unor decizii, ci noi toți. În ceea ce privește strategia UE 2020, văd că cu toții sunteți de acord că această strategie este una bună. Există obiective cât se poate declare, instrumente cât se poate declare, care au drept uh, scop final nu doar păstrarea modelului social european, ci și uh, uh crearea de locuri de muncă, combaterea sărăciei și crearea de locuri de muncă. Însă problema este că ne confruntăm cu, cu o criză economică și financiară în momentul de față. Propunerile noi de uh, rezolvare a crizei însă garantează mm, promovarea și în continuarea regiunilor ultraperiferice și, de asemenea, conservarea uh, modelului social european. Deci discuțiile care se poartă acum cu privire la rezolvarea crizei merg mult mai departe decât acest prim obiectiv. Uh, ajung până în, în această dimensiune a conservării modelului social european. Uh, reprezentantul Regatului Unit vorbea despre Uniunea Europeană care ar fi uh, obsedată de, de deflație. Ei bine, nu știu cine e ob- obsedat de acest, uh, de acest obiectiv. Nu cred că Uniunea Europeană, ci mai degrabă un stat important european un stat uh, european care acum nu reușește să găsească o soluție pentru problema cu care ne confruntăm. Și dacă acest răspuns nu va fi găsit rapid, foarte rapid, mă tem că nu vom rezolva nici pe departe criza, ci din potrivă ne vom îndrepta spre o criză și mai acerbă. E clar că fără austeritate, fără măsuri cât se poate declare, criza nu poate fi rezolvată. Această soluționare nu poate fi garantată decât printr-un nivel mai profund de coordonare între instituțiile europene, prin intermediul unor reguli cât se poate declare ale jocului, stabilite și de către Comisia Europeană. Deci, Situația actuală ne arată cât se poate de clar că trebuie să explicăm mai bine propunerea cu privire la cadrul financiar multianual și, la, și mai bine uh, componenta uh, politica de coeziune, componenta clară a acestui uh, program. Și în acest context trebuie să vorbim și despre Fondul Social European. Cei 20% oferiți pentru integrare în acest fond social european sunt uh, o, o sumă care reprezintă un, un procent care se adresează clar atingerii unor obiective, spre exemplu, exemplu integrării sociale, incluziunii sociale a romilor, uh, susținerii persoanelor dezavantajate, etc., etc. Deci și această, aceste caracteristici ale viitorului Fond Social European trebuie să fie luate în considerare de către dumneavoastră prin prisma efectelor pe care acestea le pot avea asupra ocupării pe termen lung. Și avem o serie de pro, uh, programe, programe cu privire la sprijinirea mediului antreprenorial. Avem uh, un astfel de program care deja funcționează în uh, Polonia, dar mai există și alte instrumente, precum instrumentul Jeremy, care uh, au drept obiectiv uh, sprijinirea mediului antreprenorial, sprijinire care va duce la crearea de noi locuri de muncă, în special locuri de muncă pentru tineri. De ce spun asta? Pentru că sunt de acord cu cei care spuneau că șomajul în rândul tinerilor este, mai mult ca sigur, una dintre cele mai uh, importante probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană în domeniul uh, afacerilor sociale. Doamnelor și domnilor, aș putea vorbi și despre alte aspecte. Pensiile, spre exemplu. În curând, uh, Comisia Europeană va prezenta o carte albă pe această temă. Doamna Gurmai uh, menționa acest fapt de asemenea. Uh, deci aș putea să spun mai multe, însă, din păcate, trebuie să mă opresc acum, dar nu înainte de a spune că mulțumesc Parlamentului European. Mă aflu întotdeauna la dispoziția dumneavoastră pentru dezbateri viitoare, pentru că toate aceste dezbateri ne îmbogățesc pe noi toți. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor parlamentelor naționale și membrilor Parlamentului European pentru participarea lor activă. Și acum dați-mi voie să-i uh, dau cuvântul ministrului pentru ocupare mm, și muncă a Poloniei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați prezentat pe parcursul celor două zile. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au ocupat de pregătirea și organizarea acestei dezbateri. De fapt, președinția poloneză și Parlamentul polonez au uh, fost organizatorii acestei dezbateri dedicată tendințelor demografice și sociale din uh, Europa. Sunt de acord cu doamna Bauer, care menționa directiva privind concediul de maternitate. Președinția poloneză este cât se poate de conștientă de necesitatea de a reconcilia viața profesională cu cea de familie. Ne dorim uh, să existe instrumentele juridice necesare pentru reglementarea acestei reconcilieri și uh, la Cracovia, președinția poloneză a organizat de altfel o dezbatere la care au participat o serie de miniștri cu un mandat în ceea ce privește afacerile sociale, iar dezbaterea noastră s-a axat în special uh, pe această temă a concediului de maternitate. Pornind de la această dezbatere organizată la Cracovia, președinția poloneză s-a uh, prezentat la sesiunea plenară a Parlamentului European și și-a prezentat poziția. Care era această poziție? Consiliul nu va accepta un concediu de maternitate de 21 de săptămâni. Însă am văzut că Parlamentul European este cât se poate de flexibil în uh, maniera sa de abordare a problemei și această flexibilitate a fost folosită pentru crearea rapoartelor care vor fi prezentate de către Consiliu în 21 decembrie. Eu cred că va trebui uh, să continuăm a discuta această problemă a uh, concediului de maternitate și, bineînțeles, în această discuție trebuie să fie neapărat inclus și Parlamentul European. Însă, bineînțeles că Parlamentul European trebuie să dea dovadă în aceste negocieri viitoare de flexibilitate. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre necesitatea de sporire a vârstei de pensionare. În momentul de față e nevoie de politici care să se axeze pe de o parte pe piața muncii și uh, pe de altă parte, pe creșterea nivelului de angajare pe piața muncii. În același timp, însă, trebuie să garantăm un plafon cât mai înalt de pensionare. La ce mă refer uh, aici? Mă refer la vârsta maximă de pensionare. Trebuie în același timp să garantăm posibilitatea pensionării anticipate și, uh, de asemenea, trebuie să garantăm uh, participare pe piața, forței de, pe piața muncii a persoanelor care au ieșit deja la pensie. Trebuie să ne gândim la tendințele, demografice și la e, consecințele acestora asupra aspectelor sociale. Bineînțeles că și pe parcursul președinției daneze aceste teme vor fi în continuare dezbăta, dezbătute. De fapt, domnul comisar vorbea deja despre cartea arbă privind pensiile și sunt absolut convinsă, convins că această temă va deveni una dintre prioritățile președinției daneze. În ceea ce privește rata de ocupare în rândul tinerilor și a vârstnicilor, e bine, în strategia 2020 avem drept obiectiv uh, asigurarea unei rate de ocupare de 75% până în 2020. Pentru a atinge acest obiectiv, e clar că trebuie să-i ajutăm uh, atât pe tineri cât și pe vârstnici să continue a munci. Nu se pune problema jafului săvârșit de către vârstnici, uh, vârstnici care îi văduvesc pe tineri de locuri de muncă. Nu, uh, oamenii spuneau, uh, adică unii dintre dumneavoastră spuneau că nu trebuie să generăm un război între generații, ci din potrivă trebuie să creăm un pact pentru angajare, pentru ocupare. Și, bineînțeles, că trebuie să creăm mai multe locuri de muncă. Acesta este unul dintre obiectivele noastre. Domnilor și domnilor, această temă a creierii de locuri de muncă a fost discutată și la cea mai recentă reuniune a Consiliului. Suntem conștienți cu toții că nu trebuie să pierdem potențialul tinerilor și că avem nevoie de mai multă solidaritate între statele membre. Avem nevoie de solidaritate nu doar între statele membre, ci și între generații. Solidaritatea trebuie să fie dovedită atât de tineri vis-a-vis -vis de bătrâni, cât și de bătrâni vis-a-vis -vis de tineri. Acesta este mesajul uh, cheie pe care trebuie să îl păstrăm în inimă după încheierea acestui, uh, acestei dezbateri. Se menționa și Fondul Social European. De fapt, doamna Iazlovietska vorbea despre necesitatea de monitorizare mai bună a utilizării fondurilor din Fondul Social European. Domnia sa vorbea despre nevoia de a cuantifica eficiența utilizării acestor fonduri. Da, e adevărat. Asta trebuie să facem. Acum, în încheiere, dați-mi voie să mulțumesc parlament, membrilor Parlamentelor Naționale și membrilor Parlamentului European pentru această dezbatere. Și încă ceva, doamna Matias din partea Parlamentului uh, portughez spunea că politicienii trebuie să se gândească mai întâi și mai întâi la generațiile viitoare, nu la rezultatul următoarelor alegeri. Sunt absolut convins că există mulți politicieni care au această viziune. Președintele, mulțumim, domnule ministru. În continuare are cuvântul domnului Iersi Buzek. Mulțumesc, nu vreau să mă repet. Va trebui însă să spun că acest subiect este de mare, mare actualitate. Trebuie să ne asigurăm că știm bine care sunt consecințele acestei crize și că le analizăm cu meticulozitate. Șomajul în rândul tinerilor, Europa 2020, migrația internă. Ei bine, știm că aceasta nu rezolvă problemele, poate ajuta eventual un stat membru, dar poate dăuna unui alt stat membru. Migrația externă, apoi, o altă problemă cu care am trăit timp de 40-50 de ani și care ne-a arătat că nu este simplu să rezolvi problema emigrației. Nu e ușor să îi integrezi pe aceștia. E nevoie de cooperare între orașe, între regiuni, coeziune socială, iată o altă temă. Toate aceste probleme nu sunt noi. Ne-am confruntat cu ele de mult timp. Și uh, dacă ar fi să fac o scurtă observație, ea ar uh, fi următoarea. Mai întâi, vrem să păstrăm modelul social al Europei în anii următori? În ce măsură ar putea fi acesta schimbat și în ce măsură civilizația europeană care a construit acest model poate să se descurce cu un model ușor modificat? Nu avem timp să intru în detaliu, dar uh, vreau să spun că există țări pe continentul nostru care au un model social foarte puternic și care în același timp au un buget destul de mic. Dar bugetul este destul de bine echilibrat. Nu vreau să dau acum nume, însă există astfel de state pe continentul nostru. Eu cred că ne putem apăra modelul social, însă nu putem face decât dacă dăm dovadă de mai mare responsabilitate în statele membre. Acesta este viitorul care ne așteaptă. Și ar mai fi două aspecte de menționat aici, care devin, pe zi ce trece, tot mai importante. Cu atât mai importante acum, în vremuri de criză. Mai întâi, uh, faptul că societatea noastră îmbătrânește și faptul că trebuie să răspundem la problema pensiilor. Ce facem cu cei care au depășit vârsta de 50, 60 sau chiar 70 de ani. Ce facem cu acești oameni care sunt sănătoși și care trăiesc tot mai bine? Din fericire, speranța de viață pe planeta noastră a crescut în ultima vreme – Asta înseamnă că trebuie să creștem gradul de ocupare al cetățenilor la vârsta a treia. Cum uh, putem promova acest lucru? Trebuie să se acționeze la nivel regional, local, urban și, de ce nu, rural. Pe de cealaltă parte, rata natalității devine o problemă. Acum 20 uh, de ani uh, și, și acum 20 de ani era o provocare, însă astăzi ea este de două ori sau de trei ori mai importantă. Nu vom putea rezolva aceste probleme dacă nu rezolvăm rata natalității. Mă bucur că și uh, părinții și tații sunt incluși în procesul de creștere a copilului, este sigur ușor și bine că vorbim despre lucrul acesta, dar e greu de pus în practică în viața reală. Există diferențe între femei și bărbați uh, din punctul de vedere al um, ocupațiilor, al meseriilor și al îngrijirii copiilor. Trebuie să existe un echilibru și dacă nu rezolvăm în mod adecvat acest dezechilibru, pierde un mare procent din populația noastră, pentru că femeile sunt cele care își dedică timpul și energia creșterii copiilor. Din cauza aceasta nu își pot uh, exercita meseria, nu, își pot, uh, nu pot avea un loc de muncă. Deci, în ciuda crizei cu care ne confruntăm în Europa, în ciuda nesiguranței cu care uh, ne luptăm pentru că nu știm cum să rezolvăm criza și nu știm uh, ce răspunsuri vor primi aceste lucruri la Consiliul din 8 și 9 decembrie, problema îmbătrânirii societății și a ratei natalității nu poate fi rezolvată de altcineva decât de noi înșine. Eu sper ca peste 2 sau 3 ani să intrăm într-o nouă perioadă de prosperitate în Europa, însă demografia și rata natalității vor rămâne probleme de rezolvat chiar și atunci. S-a discutat mult uh, și intens despre aceste probleme și uh, mă bucur că ele sunt în atenția tuturor. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, mulțumesc și membrilor Parlamentului European pentru aportul la discuțiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, spus chiar ce doream eu să zic. Într-adevăr, uh, în viață ne confruntăm cu uh, lucruri neașteptate, însă demografia nu e unul dintre ele. Era ceva previzibil, așa că ar trebui să ne așteptăm în continuare ca această problemă să persiste. Noile state membre vor fi confruntate cu această problemă tot mai mult, mai ales din cauza migrației către vechile state membre. Situația economică va afecta puternic politica socială. Însă, oricare ar fi situația economică, este cert că trebuie să rezolvăm problema demografică. Nu contează dacă euro va rezista sau nu, demografia și problema scăderii populației trebuie rezolvate. Sigur că eu aș vrea ca euro să rămână la fel de puternic în Europa, să îl putem păstra, însă dacă euro va cădea, atunci vom avea și mai puțin bani pentru a aloca politicilor de ocupare, reocupare și așa mai departe. Noi în Polonia înțelegem aceste lucruri, deși putem spune că Polonia a trecut destul de bine prin criza europeană. Rata de creștere economică la noi este de 4% aproximativ. Nu am avut uh, creștere negativă a economiei. Prin urmare, putem spune că Polonia se descurcă ceva mai bine, însă elitele politice de la noi sunt îngrijorate, ceea ce înseamnă că și noi vrem să fim pregătiți și să putem reacționa cum se cuvine. Stimate președinte, stimați participanți, am să declar închis această reuniune copreședintei doamnei Copaci domnule președinte. Cred că ar trebui să adresăm mulțumiri tuturor participanților pentru răbdarea de care au dat dovadă și pentru contribuțiile competente la dezbaterile noastre. Am discutat aici probleme importante. Vreau să mulțumesc personal tuturor celor care au luat cuvântul și care au vorbit despre problemele economice. Știm că toate aceste probleme sunt probleme care se confruntă mai întâi cetățenii noștri. Mulțumesc încă o dată, declar această ședință închisă.